I think it would be a very good, good idea to get started. Cred că ar fi bine să începem, pentru că avem multe puncte pe ordinea de zi pe care trebuie să le discutăm. Pe punctul 2, raportul uh, vizitei de documentare în Larnaca și uh, studiul accesul la justiție au fost amânate deci, uh, punctele 8, 14 sunt amânate pentru că textele finale nu au putut fi realizate și nu au putut fi puse la dispoziție în timp uh, uh, legal pentru azi. De asemenea, vă anunț că întâlnirea noastră de, a, de, de după amiază va începe la 3.30 Uh, și anume în sala de întâlniri a, de ședințe a AFCO, în sala PHS p 1A002. Suntem invitați la o ședință comună în temeiul um, regula, regulii 54 și vom discuta o nouă propunere pentru un regulament uh, legat de inițiativa cetățenilor. Este foarte important așadar să fiți prezenți. Timp de o oră vom fi acolo și la 4.30 vom relua ședința noastră obișnuită în această sală. Și ar fi bine să putem începe uh, cât se poate de curând și de punctual, pentru că avem foarte multe puncte de adoptat. Dacă nu are nimeni obiecții, adoptăm ordinea de zi astfel. Uh, ați primit și procesele verbale din 11-12 decembrie. Le putem adopta? Bun. N-am uh, anunțuri ale președintei și nu avem puncte înscrise la diverse. Trecem așadar direct la rolul Comisiei PETI în contextul implementării Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Este un studiu foarte, foarte interesant care a fost comisionat de uh, Departamentul de Politici C ca reacție la solicitarea noastră și cred că uh, ne aflăm într-un uh, moment foarte interesant pentru comisia noastră și vom avea și o prezentare uh, PowerPoint pentru a ne împărtăși rezultatele studiului. Și domnul Mark Priestley ne va face această prezentare. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte și întregii comisii pentru invitație, pentru a reveni din nou aici, în acest an și, practic, e o urmare, un follow-up al studiul pe care, studiul pe care l-ați solicitat în 2015, un studiu mai vast, um, izvorât din analiza unor petiții. Deci, um, nota informativă din acest an pe care ați primit-o e, practic, o scurtă actualizare a acelui studiu, um, prezentându-vă provocările care încă ne mai stau în față. Câteva informații de fundal. Ar trebui să ne reamintim cu toții că până la o pătrime din electoratul european declară că au o formă de uh, deficiență sau dizabilitate, dar firește au drept de vot și, practic, fac parte din circumscripțiile noastre. Sunt probabil minoritatea cea mai largă a circumscripțiilor noastre electorale. Parlamentul e angajat în apărarea drepturilor tuturor europenilor, dar drepturile persoanelor cu handicap sunt recunoscute ca atare nu doar în legislația europeană și în tratate, dar și în legislația internațională și Convenția ONU pentru drepturile persoanelor cu handicap este adoptată de Uniunea Europeană și integrată ca o parte a tratatelor sale pe picior de egalitate cu uh, legislația statelor membre. Este singura uh, organizație care nu doar că a ratificat această convenție, ci deține drepturi echivalente cu cele ale statelor membre. Acum, studiul pe care l-am derulat este desigur disponibil pe site-ul web al Comisiei PETI. Cum vă spuneam, a fost actualizat anul trecut. E un studiu foarte substanțial care încearcă să evalueze și contextul în care se derulează Convenția Națiunilor Unite, tot ce numim noi rolul de protecție a persoanelor cu uh, handicap. Și analizăm petițiile pe care le-am primit în ultimii 3-4 ani în care uh, o formă sau alta de dizabilitate e menționată. Dar n-am să uh, insist prea mult asupra acestui studiu. Acum, e de înțeles unde se situează Comisia PET în acest peisaj, în acest context și relația pe care o are cu Convenția ONU. E vorba de protecția drepturilor persoanelor cu handicap. Deci UE are o datorie potrivit Convenției să stabilească un cadru pentru promovarea, monitorizarea și protecția drepturilor, iar rolul primar al Comisiei PET e protecția acestor drepturi, în special atunci când lucrurile nu se petrec cum ar trebui. În sfera publică, sigur, handicapul e o problemă generală și sigur că derulați și un fel de activitate de monitorizare, de raportare. Raportul inițial conținea o seamă de recomandări și Uh, veți uh, găsi aceste recomandări în nota mea informativă la sfârșit sub formă de listă. Acum să recapitulăm. Există o seamă de mecanisme în cadrul instituțiilor europene care pot fi uh, percepute ca uh, derulând acest rol de protector. Bună oară! Există procedura de petiții aici în Parlament, uh, dar și o procedură de plângeri pe lângă ombudsmanul european, mediatorul european. Ă, plângeri ă, sunt primite și de societatea civilă, în special la European Disability Forum. Și în al patrulea rând există un mecanism de plângeri și pe lângă Comisia Europeană, prin care cetățeni sau alte organisme pot să înainteze plângeri. Deci Practic, Comisia PETI se află în acest peisaj al diferitelor mecanisme de protecție existente. Dar multe petiții foarte importante vin în această comisie a dumneavoastră, de unde rolul atât de important al Comisiei PETI. Concluziile studiului anterior, cum spuneam, Uh, există mulți alegători cu disabilități, votează, știm din participare politică că există că uh, persoanele cu handicap votează mult mai mult și mai des decât uh, celelalte. Din analiza petițiilor, noi am dedus, la fel ca în alte sectoare, că răspunsul nejudiciar nu poate să aducă un răspuns definitiv, o um, rezolvare a uh, problemei uh, enunțate. Prin urmare, Comisia încearcă să uh, pună presiune, să influențeze decizia acolo unde uh, ea se ia. Deci, până la urmă, e vorba de un lobby pe lângă autoritățile naționale care pot aduce răspunsuri concrete. Uh, Cetățenii vorbesc de probleme în ce privește ocuparea, accesibilitatea, eh, în statele membre protecția socială, sunt probleme eh, transversale care apar în legislația europeană, dar, cum spuneam, eh, în care statele membre și instituțiile europene au competență partajată. Cum pot fi influențate aceste procese de competență partajată? Poate fi vorba de coordonare și așa mai departe. Dar să continuăm. Actualizarea din 2017, uh, cum vă spuneam, e vorba de o notă informativă. Am sărit peste un slide, îmi cer scuze. Um, avem mai multe subiecte. 1. Ce se întâmplă în relația cu declarația uh, competențelor la nivel UE? Când UE a ratificat Convenția ONU, a făcut o declarație de competență care a comunicat Națiunilor Unite, iată, arile, sectoarele în care UE are competențe ce privește uh, handicapul. Dar a fost o declarație, o listă ilustrativă, o indicație a uh, ce vor fi Uh, instrumentele legislative. Anul trecut această listă a fost actualizată, Comisia a lucrat pe acest uh, document, urmare uh, și altor studii oferite de rețeaua academică și acest document, cum spuneam, a fost actualizat. E important de reținut că nu există o modalitate simplă de a produce o listă definitivă a competențelor UE în ce privește disabilitatea, handicapul aceasta ar trebui să figureze în toate funcțiile europene pe modelul gender mainstreaming, deci ar fi vorba de un disability mainstreaming, e un proces deci foarte complex. Ce e deci disability mainstreaming? E o caracteristică esențială a acestei note informative și sub patru capitole am încercat să ilustrez modalitatea modalitățile uh, prin care uh, disabilitatea a fost integrată în legislație. În special la Parlament putem vedea că s-a stabilit o rețea uh, în ce privește Convenția 1 prin drepturile persoanelor cu handicap. S-a adoptat un nou program de lucru pentru 2017-2019, Conferința Interparlamentară pentru Non-Discriminarea Persoanelor cu Dizabilități în regiunile în curs de aderare a fost de asemenea adoptată. PETI se concentrează mereu pe uh, dizabilitate într-o varietate de uh, sectoare. Uh, raportul PETI pe 2016 de asemenea integrează acest element. Pe 12 octombrie a fost organizat un atelier uh, sunt toate inițiative extrem de utile care se asigură că handicapul e recunoscut și promovat ca o trăsătură clară a uh, practicilor și a uh, legislației. În anumite eforturi de mainstreaming, o temă anume se dizolvă, se dispare printre alte problematici, însă aici, în acest caz, uh, tema dizabilității este subliniată. Peti, sigur, vorbește de discriminare și invocă de fiecare dată și dizabilitatea. Actul pentru accesibilitate este încurajat uh, la Peti. Am văzut o rezoluție pentru implementarea strategiei europene pentru handicap. Deci, întreaga activitate parlamentară, în special în Comisia PETI, există progrese și vedem multe exemple de inițiative. În același timp, vedem exemple de evoluții legislative, ratificarea tratatului Mm, tratatul de la Marrakesh a fost un alt uh, element foarte important. Directiva privind accesibilitatea site-urilor publice la nivel UE e un alt pas înainte absolut semnificativ. Adoptarea acelui Accessibility Act la nivel european, așa cum uh, a recomandat ONU, rămâne un uh, proces în curs, însă încurajările venite de la PETI pentru un progres rapid, pentru obținerea acelui instrument, este salutară. Dincolo de legislație însă, vedem și exemple de, gen, de disability mainstreaming în coordonarea politicilor în anul care a trecut. Și vedem că handicapul a rămâne vizibil în măsurile de coordonare ale politicilor europene. Poate că nu e întotdeauna punctul prioritar. Există și alte teme foarte importante pe agenda politică, dar există o atenție sporită în ce privește dezinstituționalizarea, uh, în facilitarea unei existențe independente pentru persoanele cu dizabilități și nu în instituții. Însă ar trebui eforturi mai mari pentru a, uh, ca uh, dizabilitatea să fie prezentă în semestrul european și în strategia 2020, cred că este aici o oportunitate pentru noi toți să încurajăm Comisia Europeană să injecteze această perspectivă a dizabilității, a handicapului în acel proces. Multe, petițiile care, multe din petițiile care vin la această comisie se leagă în mod direct de teme, de probleme dintr-un stat membru care sunt analizate mai apoi în semestrul european și figurează mai apoi în rapoartele pe țară. Iar dacă aceste teme generale Uh, figurează în acele rapoarte, la fel trebuie să se întâmple și cu uh, dizabilitatea. Am văzut că se inițiază pilonul uh, drepturilor sociale în UE, a existat uh, o ameliorare în revizuirea agendei acestui pilon social, așa încât dizabilitatea să rămână o temă specifică a acelei agende. Dar toate celelalte 19 subiecte au fiecare câte o dimensiune a, a dizabilității și trebuie să ne asigurăm că dizabilitatea va figura în fiecare dintre acele dezbateri. Mergând mai departe, constatăm că există progrese, mai ales uh, la Eurostat în ce privește discutarea datelor privind dizabilitatea și monitorizarea drepturilor persoanelor cu handicap, monitorizarea inegalităților, toate acestea sunt posibile doar atunci când există date suficiente pentru a măsura inegalitățile. Și în ce privește disability mainstreaming, ne lipseau astfel de date în principale uh, um, sondaje europene. Bună oară! Nu există o întrebare privind identificarea dizabilității în, um, în uh, chestionare. Deci nu putem afla cifrele șomajului în rândul persoanelor cu handicap dintr-un anumit stat membru. Ori e vorba de o armonizare bazică a acestor date. Iată ce trebuie să obținem. Însă au existat evoluții pozitive care arată că uh, subgrupul uh, pentru Uh, protecție socială se ocupă de cifre dezagregate, astfel încât să știm ce se întâmplă exact cu persoanele cu dizabilități. Introducerea obiectivelor mileniului ONU solicită un grad de astfel de dezagregare a datelor privind dizabilitatea. Există 19 astfel de criterii, deci iată, există și evoluții pozitive. În fine, în ce privește acest fenomen de mainstreaming, Analizând petițiile din uh, acest an, uh, lucruri pe care le-am discutat și la atelierul din luna octombrie, putem vedea că temele um, subliniate în raportul anterior revin mereu. În special ne referim la accesibilitate, dar și celelalte mari teme. Ocupare, protecție socială și așa mai departe. Um, următoarele slide-uri, practic, încerc să formulez provocările ce izvoresc din tot ce v-am previs. Uh, când Comisia ONU a, a făcut un raport asupra progresului UE, a subliniat responsabilitatea de a aduce dimensiunea dizabilității în coordonarea uh, Uh, politicilor sociale, precum ocuparea, educația, dar și altele. Și cred și eu că este o oportunitate reală aici. Apoi au existat evoluții la nivel de coordonare a cadrului UE pentru Convenția ONU. De anul trecut până acum, Comisia, potrivit recomandării ONU, a încercat uh, să asigure independența mecanismelor de protecție Întrebarea rămâne ă, ce ne așteaptă în viitor, încotro ne îndreptăm. Eu cred că ne rămân un set de provocări cheie. Sigur, există oportunități clare. ONU a recomandat o aliniere sau realiniere a strategiei europene pentru dizabilitate cu ă, Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap și raportul 2016 al Helge Stevens a făcut un apel la o revizuire inclusivă, uh, cuprinzătoare a acestei strategii UE. Avem uh, o strategie europeană pentru dizabilitate 2021-2030 și așteptăm acum uh, evoluțiile um, care vor urma. Dar calendarul este foarte important. Perioada de tranziție către o nouă strategie, la cea curentă, la cea care va începe în 2021, trebuie să se alinieze cu uh, raportul de progres pe care ONU îl va emite uh, pentru UE în ce privește implementarea Convenției de persoane cu handicap. Apoi va depinde de concluziile strategiei UE 2020, de o nouă comisie și un nou parlament, nu-i așa? Uh, din 2020 încolo. Toate aceste elemente trebuie să se alinieze. În același timp, avem și uh, agenda ONU 2030 care uh, va coincide în timp cu noua strategie europeană pentru dizabilități. Deci, cred că e mult de lucru, dar iată, există și multe oportunități pentru a integra dimensiunea de dizabilitate în agenda mai largă, agenda politică europeană. Uh, întrebarea mai rămâne dacă UE va ratifica și protocolul opțional al Convenției ONU. care sunt provocările. Ar fi vorba de echilibrarea ariei de aplicare a Convenției ONU cu uh, competențele mai limitate ale UE. Cum o comisie precum PETI poate să se poziționeze într-o astfel de dezbatere? Cum reușim să influențăm așa încât uh, să uh, protejăm drepturile persoanelor cu dizabilități, fie că există competențe sau nu? Apoi, cum structura UE și a cadrului uh, pentru drepturile persoanelor cu handicap în UE uh, pot funcționa uh, dacă se ratifică protocolul opțional. Uh, în raportul anterior am subliniat principiile de la Paris, care trebuie să ghideze structura oricărui cadru. Una din limitările momentului așa cum apare în Agenția pentru Drepturile Fundamentale, este că Um, elementele acelui cadru pentru protejarea drepturilor pot acționa individual numai în limitele competențelor lor. Nu există temei juridic pentru o uh, competență um, partajată și o acțiune comună. Și e o temă de gândire. Am să mă opresc aici. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim foarte mult, spune președinta. Uneori în această comisie noi credem că Uh, suntem copleșiți pentru că acumulăm petiții, o grămadă de petiții, însă eu cred că în acest mandat am realizat foarte multe și cred că ar trebui să fim un pic mai veseli, un pic mai fericiți, uh, dacă e să mă uit la fețele dumneavoastră, pentru că am făcut o treabă bună. Sigur, nimic nu e perfect, n-am încheiat totul, dar am făcut pași semnificativi înainte și sunt foarte mândră de asta. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor Priestley pentru um, informația actualizată pe care ne-ați oferit. Ați fost anul și anul trecut, ați revenit acum și e încurajator pentru noi să avem acest dialog uh, continuu cu dumneavoastră acum. Am să dau cuvântul Comisiei Europene. Dacă reprezentanții Comisiei sunt aici, vă rog, aveți cuvântul. Doamna Imaculada Valencia Porero. Yeah. Okay, thank you very much. Da, vă mulțumesc. Da, ne-a interesat foarte mult uh, ce curse dă aceste inițiative. E una care face o prezentare foarte uh, corectă a ultimelor evoluții din politicile privitoare la persoanele cu dizabilități la nivel european. Vă pot spune că suntem de acord uh, în general cu uh, vederile domnului profesor Priestley, care au și fost prezentate anterior, și anume uh, am și făcut eforturi pentru a îmbunătăți situația și pentru a elimina lacunele care au fost identificate și aș dori să mă refer doar la câteva puncte în cele ce urmează. În primul rând, ce privește cu cadrul uh, oferit de Uniunea Europeană, acum câteva luni, pentru prima oară, Comisia, cer, ca punct focal pentru convenție, s-a întâlnit uh, cu toți cei care uh, formează cadrul european într-un mod formal după retragerea din cadru și a început deja înființarea uh, Uh, unui mod de cooperare și identificarea posibilor inițiative care pot fi făcute în comun, uh, sigur fiecare din uh, propria lui poziție care, sau rol care, pot, uh, care poate diferi de cel al altor organe. Sigur, membrii cadrului, în paranteză spus, e important de știut că acest cadru a fost uh, uh, aprobat de Consiliu. Așadar, aceste organizații conlucrează și au rolul unui cadru, ceea ce a fost aprobat de Consiliu. Am închis paranteza. Finanțarea acestei organizații se face în mod independent, însă și asta a fost una din chestiunile evocate aici. În ce privește ONG-urile, Comisia continuă să susțină ONG-urile. Anul acesta am avut un apel de oferte suntem pe cale de a evalua ONG-urile care uh, operează la nivel european și care vor putea începe participarea fie formală în cadrul, fie a contribui la monitorizarea convenției. În ce privește statisticile și monitorizarea, spune câteva lucruri. Mai întâi că Suntem uh, în stare din ce în ce mai mult să utilizăm datele statistice uh, cu indicatorii din diverse inițiative politici, politice, de exemplu SDG-urile, în care indicatorii pentru performanțele europene includ diverse referiri la persoane cu dizabilități. De asemenea, subliniez faptul că în chiar această după-amiază vom avea o reuniune foarte importantă cu statele membre, unde sub grupa indicatorilor în ce privește Comitetul pentru Protecție Socială va hotărâi ca pentru prima oară să se includă un indicator de dizabilitate în ce privește situația socială a persoanelor cu dizabilități ca să fie inclus în instrumentarul de monitorizare. Cred și sper că va fi un, și un rezultat pozitiv al acestei reuniuni și un element important pentru a formaliza situația de monitorizare a persoanelor cu dizabilități. Sigur, trebuie să continuăm să îmbunătățim situația pentru că încă nu avem la nivel formal o întrebare privitoare la dizabilități în ce privește ocuparea. Utilizăm intermediar pentru a înțelege care e situația persoanelor cu dizabilități în ce privește ocuparea lor dar avem nevoie de o întrebare formală în evaluarea forței de muncă și facem eforturi ca să se și întâmple așa. În ce privește strategia, domnul profesor Priestley s-a referit la un număr de rezultate și sigur că e important să uh, ne bazăm pe principalele concluzii ale Comisiei la, la raportul de progres. Sigur că trebuie să continuăm eforturile pentru a, a realiza toate rezultatele. Avem, încă n-am început perioada de reflexie în care vom avea consultații uh, bine țintite, inclusiv, sigur, cu organizațiile de reprezentative ale persoanelor cu dizabilități, dar ne gândim și la o evaluare pentru a avea și un punct de vedere independent în ce privește rezultatele strategiei înainte de a ne angaja în pregătire. Mă refer sigur la pregătirea noului cadru politic pentru dizabilități care încă trebuie definit. Mă opresc aici și vă mulțumesc din nou pentru că ați discutat acest punct și pentru că ați prezentat rezultatele și ați făcut și o prezentare a situației actuale. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Acum au cuvântul colegii, domnul Marias. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο... Mulțumesc, doamnă președintă, și vreau să felicit pe domnul Priestley pentru studiul realizat, pentru prezentarea sa și aș vrea să revin asupra unor elemente. Mai întâi, rolul fundamental jucat de Comisia pentru Petiții. Vorbim de zeci de mii de petiții pe care le-am primit din partea persoanelor cu handicap, cu dizabilități. Rolul Comisiei este unul foarte important și uh, s-a vădit faptul că Parlamentul European și Comisia pentru Petiții sunt uh, entitatea care e cea mai capabilă să protejeze persoanele cu dizabilități și cu nevoi speciale. Iată că persoanele cu dizabilități au și posibilitatea ca astfel să le fie auzită vocea, să-și explice problemele cu care sunt confruntate. Am văzut asta și la ultima reuniune, am văzut care e situația persoanelor cu handicap în România, de exemplu, persoane care nu au uh, acces la vagoanele trenurilor. Uh, sunt uh, elemente uh, Uh, care parvin uh, Comisiei pentru Petiții, deci aceasta este o legătură între Parlament și societatea civilă. Apoi Uniunea Europeană are obligații conform Convenției ONU în ce privește protecția persoanelor cu handicap, pentru că Uniunea Europeană nu funcționează în vid. Aici nu există zone gri. Există o serie de obligații care revin statelor membre, dar și Uniunii Europene ca atare. Uh, și în cadrul acestor competențe și obligații, Uniunea Europeană trebuie să țină, deci, cont de obligațiile care decurg din Convenția Națiunilor Unite. Asta ar fi un al doilea element. Și consider că faptul că Uniunea Europeană uh, trimite un text precizându-și competențele, nu cred că e un răspuns cu adevărat. Trebuie să vedem ce anume inițiative politice ea ca să-și respecte obligațiile care uh, revin în funcție de Convenția ONU. Și uh, care sunt inițiativele în practică? Ce inițiative ar trebui să lanseze Uniunea Europeană pentru a-și respecta obligațiile? Pe noi ne interesează uh, mai ales ce se întâmplă la Parlamentul European. Avem uh, studiul doamnei Stevens de la ECR, dar uh, cred că ar trebui să analizăm mai în detaliu uh, principalele aspecte ale problemei pentru a putea și noi juca un rol mai important. Uh, și aș mai spune că în ce privește ajutorarea persoanelor uh, cu dizabilități, e o chestiune morală, etică, dar este și o chestiune care ține de obligațiile Uniunii Europene și ale europarlamentarilor care trebuie să ajute, să sprijine aceste persoane. Deci, chiar dacă numărul lor nu ar fi mare, deși din păcate numărul lor este unul important, dar chiar dacă ar, ar fi vorba de persoane puțin numeroase, chiar dacă concetățenii noștri cu dizabilități nu ar fi numeroși. Oricum, acțiunea noastră ar trebui să fie aceeași, deci nu e vorba de o chestiune numerică aici. Uh, e vorba de a număra alegătorii. Nu de asta trebuie să acționăm. Trebuie să, nu trebuie să acționăm doar pentru că ne gândim la cei care ne votează. Chiar dacă ar fi 10 oameni, oricum ar trebui să acționăm în același fel. Deci, doamnă președintă, cred că trebuie să vedem care sunt cele, celelalte inițiative pe care le putem uh, avea. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Estaras. Mulțumesc, uh, Cecilia, și în primul rând uh, vreau să mulțumim uh, autorului studiului, domnului Priestley, și mulțumesc și reprezentantei Comisiei. Am și eu câteva întrebări. Într-adevăr, rolul uh, Comisiei pentru Petiții e de catalizator pentru a putea vedea ce anume nu fac bine statele membre în punerea în aplicare a Convenției ONU. Pe mine mă preocupă mai multe elemente. În primul rând, că nu e suficient să menținem, uh, nu este suficient uh, mm, sau nu se reflectă suficient indicatorul uh, femeilor în toate studiile acelea privitoare la egalitatea de șanse, la dizabilități, deci nu se reflectă aspectul specific al femeilor. Deci nu avem indicatori în întreaga Uniunea Europeană ca să vedem care este situația specifică a femeilor la locul de muncă, femeia cu handicap, ocuparea, problemele legate de sexualitate, viața în general și în toate sectoarele. Așadar, am și cerut-o repetate rânduri ca tot ce se face în acest domeniu să conțină și indicatori specifici pentru femeile cu handicap, ca să știm exact care sunt nevoile acestora. Dar sigur, pentru asta trebuie să știm exact care e situația lor. Și în tot ce privește legislația, tratatul de la Marrakesh, care a fost un pas uh, important, uh, actul european al accesibilității, au început, vor începe trilogurile, însă Comisia a elaborat un text Sigur, întotdeauna uh, orice text este perfectibil, dar pentru prima oară, în ce privește drepturile omului, Parlamentul nu a avut niște pretenții la cele mai înalte standarde. Deci nu vor fi accesibile toate mijloacele de transport, toate serviciile, pentru că micro nu au fost obligate să respecte anumite standarde. Deci nu știu cum am putea să utilizăm comisia noastră de petiții ca la triloguri să cerem mai multe comisiei. Pentru că Sigur, Consiliul va dori uh, să facă tăieri bugetare și principalele care vor avea de pierdut vor fi sectoarele vulnerabile. Și atunci toată lumea va fi pe aceeași linie și atunci totul uh, se transformă într-o problemă economică, apoi întotdeauna se specifică o perioadă de tranziție pentru a adapta lucrurile pentru legislație, pentru a facilita Uh, modul în care operează toate guvernele și întotdeauna se prelungește perioada de tranziție pentru adaptare și până la urmă nu se face nimic. Și acum cu această legislație europeană uh, a trebuit să facem ceva. Nu știu, să, la începutul trialogului să avem un document scris ca să spunem care este poziția noastră. Este întotdeauna în favoarea Convenției ONU pentru persoanele cu handicap. Și apoi mai e și pilonul social, care Iată, s-a semnat la Göteborg acum două săptămâni și cumva e bijuteria coroanei. Deci să vedem dacă trecem și la fapte, nu numai la vorbe. Bilonul social se vorbește de educație inclusivă pentru toți, egalitate de șanse, ă, locuri de muncă demne, protecție socială, în fine, toate sectoarele de care ne ocupăm noi aici. Dar să vedem ce se va întâmpla în realitate vor rămâne toate acestea la nivelul vorbelor? Nu știu, poate ne-am săturat de discursurile frumoase, dar care nu se traduc în practică. Deci, Europa e lentă, procesul nostru decizional e lent. Trec trei ani până de la luarea de decizii până la traducerea în realitate. Măcar comisia noastră, cea de petiții, împreună cu doamna reprezentanta comisiei și cu toată lumea să facem un efort ca să fim noi purtători de cuvânt ai persoanelor cu dizabilități. Deci, uh, și să ne sprijinim și pe ce face Comisia pentru Ocupare, deci să nu punem întotdeauna economicul înaintea aspectului social. Eu știu că reprezentanta Comisiei e angajată pentru apărarea persoanelor cu handicap, deci haideți să facem mai multe ca să se respecte convenția. Thank you very much, Rosa. I know... Mulțumesc, Rosa, spune președinta. Știu că, dragi colegi, țineți mult la tema asta, dar vă rog, nu ocupați prea mult microfonul, pentru că deja suntem în criză de timp. Acum, doamna Cabezon Ruiz. Gracias, presidenta por supuesto, también darle las gracias al, al ponente. Mulțumesc și mulțumesc și eu uh, autorului studiului, care cred că este foarte bun și foarte detaliat. Încep și eu să, prin a vorbi de rolul comisiei noastre în problema persoanelor cu handicap. Cum spunea președinta, cred că eu, sau vicepreședinta, noi suntem dintre comisiile care avem uh, vocația clară de a ajuta pe persoanele cu handicap nu știu dacă ar fi necesar sau nu, cum spune autorul raportului, să se facă o comisie specifică pentru persoanele cu handicap în Parlament, dar ar fi bine să studiem uh, mai bine raportul și să dăm un impuls. Și, cum spunea doamna Rosa Estarat, să nu lăsăm în plan secund uh, problemele acestea. Știm că uh, există tratatul de la, tratatul de la Marrakesh și se realizează o audiere anuală pe tema asta, dar există și un angajament clar care trebuie respectat. E foarte important să avem și noi acest angajament, să vedem ce aspecte subliniem. Nu insist nici pe planul social, nici pe actul european, că a vorbit despre asta Roza, dar tema genului e uh, una foarte importantă nu știu cât ar costa să defalcăm datele și să avem indicatori pentru problema de gen, dar în primul rând cred că trebuie să știm exact cum afectează problema asta pe fiecare persoană cu handicap. Deci chestiunea de gen, din nou, trebuie să fie pusă pe primul plan. Eu aș mai adăuga doi indicatori. Mă preocupă mai ales situația Uh, copiilor și problema celor care au uh, persoanelor cu uh, dizabilități mentale, pentru că avem o problemă de acces, sigur. Aceste persoane sunt reprezentate, dar eu aș vrea să se facă un efort să vedem cum putem ajuta mai mult sau să cunoaștem mai mult problema copiilor și persoanele cu handicap mental. Deci, să includem și pe ei în recomandările noastre. Deci trebuie să ținem cont și de aceste persoane. Deci trebuie ca și ele să fie mai vizibile, să le facem auzită vocea. Deci să se includă și acești indicatori atunci când se elaborează acest tip de raport. Mulțumesc. Thank you, Soledad. Beatriz Pesera. Mulțumim și acum Beatriz Besera. Voy a ser breve porque no, no voy a repetir da, pe scurt, că nu vreau să repet ce s-a spus aici. Mulțumesc, Cecilia. Sigur, mulțumesc și domnului Prinsley pentru studiul său, uh, foarte bun. De vreau să remarc uh, și faptul că sunt 100% de acord cu argumentele și preocupările doamnei Rosa Estaras și cred că trebuie ținut cont de aceste aspecte pentru că ne afectează în activitatea noastră de exemplu, indicatorii specifici de gen sunt uh, necesari pentru că uh, sunt unicul mod de a face într-adevăr o muncă transversală și sistematică. În ce privește actul european al accesibilității, sigur, la fel sunt de acord. Uh, nu trebuie să lăsăm să se dilueze aceste măsuri, pentru că pot fi foarte importante. Și apoi pilonul social, Cred că trebuie să uh, dotăm aceste mari acorduri cu resursele necesare. Pentru că fără o dotare economică și fără un plan strategic și de acțiune, dotat cu resurse, vom rămâne la nivelul cuvintelor frumoase. Mai reamintesc că în grupul ALDE, grupul meu, susține pe deplin punerea în aplicare a convenției la nivel european pentru a respecta drepturile fundamentale și libertățile persoanelor cu handicap. Uh, drepturile acestora și ale familiilor lor, de asemenea. Pentru că sunt bine definite instrumentele europene și internaționale pentru drepturile omului. Cerem tuturor statelor membre să ratifice aceste instrumente în mod individual și să semneze protocolul respectiv. Susținem uh, expres uh, extinderea utilizării uh, accesului uh, ajutor pentru uh, persoane cu dizabilități mm, și asta se spune și în raportul pentru raportul cetățenilor pe care tocmai l-am adoptat, apoi să se faciliteze mobilitatea persoanelor cu handicap și tot ce ține de circulația la în lune și, sigur, ratificarea tratatului de la Marrakesh cu toate obligațiile legale implicate pentru statele membre. Salutăm directiva accesibilității um, și problema e că tot ceea ce se referă la directiva de egalitate de gen la locul de muncă încă nu a fost pusă în aplicare. Iată, avem și uh, unitate de obiective cu Comisia, după cum tocmai am auzit aici, unitate de acțiune și trebuie acum să continuăm să acționăm. Mulțumesc și acum doamna Jdanoca, spune președinta, și apoi va trebui să încheiem acest punct pentru că trebuie să continuăm și așteaptă și petiționarii. Da, mulțumesc. Uh, acum, într-adevăr, am ajuns la această chestiune privind uh, Uh, Carta uh, Persoanelor cu Dizabilități în Uniunea Europeană. Din păcate, n-am înțeles n-am înțeles una din remarcile noastre legate, din, uh, legate de petiția 1500 din 2016. Comisia și-a declinat competența pe această temă. Dar puteți așadar să ne exprim, explicați mai bine poziția dumneavoastră? Mă refer aici uh, la o luare de poziție vis-a-vis -vis de competențe. Există studii care să ateste discrepanțe între diferite, condițiile în care se emit certificatele pentru persoane cu dizabilități, adică există încadrări diferite pentru persoane cu același handicap? Pentru că dacă da, atunci ar trebui să existe o și o armonizare a acestor situații. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Ștanoca, și vă mulțumim dumneavoastră, domnule Pristi, pentru contribuție sugerez ca în privința acestei chestiuni să rezolvați problema în plan bilateral, pentru că noi trebuie să avansăm acum cu ordinea de zi. Înainte de a trece la uh, punctul următor, vă mai spun că în <clears throat> noul uh, ciclu uh, care se va lansa la Națiunile Unite în 2020 este o mare provocare pentru noi și uh, Eh, va trebui să aliniem toate aceste politici eh, sectoriale cu obiectivele de dezvoltare al mineriului, care sunt și ele definite de Națiunile Unite. Mulțumesc așadar foarte mult pentru contribuții și eh, în ce privește dialogul cu doamna Ștanoca, vă recomand să rezolvați problema în plan bilateral. Pentru că acum trecem mai departe la petiționare din fin- Finlanda sunteți aici în sală. Este vorba de petiția 1394 în, depusă de Pia Matil Haldi în numele unei fundații finlandeze susținute de zeci de mii de semnături în legăt- eh, cu privire la eh, discriminări care apar în procedurile de licitații din Finlanda legate de serviciile acordate persoanelor cu dizabilități. Aveți uh, două minute și jumătate uh, fiecare dintre uh, petiționari, doamna Matihaldi, domnul Hilton și domnul Virkamechi. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc mai întâi Comisiei PETI pentru faptul că a admis petiția noastră. Ieni Matihaldi s-a Uh, mutat în 2010 într-o locuință asistată. Um, de atunci uh, a schimbat mai multe astfel de locuințe datorită schimbării uh, prestatorului de servicii specifice pentru persoane cu dizabilități primul, primul prestator a, și-a vândut uh, compania unei multinaționale după ce a, a prestat aceste servicii doar uh, timp de 10 luni. Uh, se creează astfel mari dificultăți pentru locuitorii acest, și beneficiarii acestor servicii de locuire asistată și condițiile se schimbă mereu, apare o mare confuzie, Uh, îngrijorări uh, și temeri uh, masive ale atât ale locuitorilor în acest regim de locuire asistată, cât și în rândul membrilor de familie. E ca și când odată la 4-5 ani ai primi o nouă soție, un nou soț în casă care să-ți, să-ți impună noi reguli de conviețuire. Este o sursă de stres major pentru persoanele asistate. Aceste persoane eh, asistate sunt, eh, sunt abuzate eh, de acest prestator de servicii. Jenny nu vrea să se întoarcă acum la locuința ei asistată după o vacanță la părinți, Eh, pentru că, pentru că are coșmarul în legătură cu eh, această eh, întoarcere acolo. Până la urmă este vorba de o femeie tânără de 29 de ani. Și statul care organizează licitațiile pentru aceste servicii nu are uh, niciun fel de cunoștințe privind uh, rutina zilnică a acestor persoane asistate. Uh, Ieni uh, nu are nicio șansă să își uh, prezinte nevoile pentru că este dependentă uh, total, are un grab de handicap 100%, are nevoie de asistență în toate activitățile de uh, rutină cotidiană. Din păcate, în urma asistării se constată și o regresie a situației sale. Dacă nu ar exista obligație uh, prin lege ca Finlanda să organizeze licitații pentru astfel de servicii, nu ar exista nici uh, schimbarea acestor uh, furnizori de servicii atât de des. Doamna Hiltunen, acum spune doamna președinte. Mulțumesc, doamnă președinte fiul meu, Anti, este un tânăr de 35 de ani cu un handicap extrem de sever, care are nevoie de asistență 24 de ore din 24 pentru a uh, desfășura cele mai de bază uh, activități, nu poate uh, vorbi, capacitățile sale motorii sunt extrem de limitate. Deci uh, a dezvoltat un limbaj al semnelor uh, propriu și doar foarte puțini oameni înțeleg ce vrea să comunice. Pentru a-l înțelege, uh, cei care îl asistă trebuie să învețe semnele lui și să fie înțeles pentru el este o sursă de siguranță, de certitudine, iar uh, neînțelegerea uh, limbajului său propriu pentru el este o sursă uh, de stres și de agitație. Sigur că Asta înseamnă că ori de câte ori se schimbă furnizorul de servicii, se schimbă mediul în care este asistat, Eh, el trebuie să ia de la eh, început. Situația eh, în consecință, în ultimii ani s-a deteriorat. Acum, de exemplu, poartă din nou Pampers, nu este incontinent, etc. În mediul său înconjurător, persoanele care îl asistă se schimbă mereu în funcție de uh, eficiența de costuri pe care oferă furnizorul de servicii. Din păcate, persoana asistată nu devine beneficiara implicită a acestei eficiențe crescute. Mulțumim foarte mult. Și acum dăm cuvântul domnului Vir Kamechi. Mulțumesc, doamnă președinte. Finlanda organizează uh, licitații pentru uh, serviciile de asistență socială, ceea ce uh, încalcă Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități. În Finlanda trăiesc, sunt afectate astfel mii de persoane cu dizabilități și familiile lor. Modul în care aceste licitații sunt organizate contravin Convenției Națiunilor Unite pentru că nu uh, respectă criteriile de uh, incluziune și nu oferă niciun fel de cale de atac uh, uh pentru persoanele asistate. În Finlanda, persoanele uh, asistate nu au nici măcar dreptul fundamental de a depune o reclamație uh, vis-a-vis -vis de, drepturile, de, de drepturile și serviciile pe care le primesc. Aceste încălcări ale unor drepturi fundamentale sunt legate de modul în care Finlanda organizează uh, și reglementează relația dintre persoanele asistate și, și asistenții uh, de specialitate. Um, sistemul de licitații încalcă uh, aceaste, aceste reguli uh, care n-ar trebui să afecteze pe nimeni. Uh, problema este că prin acest sistem de licitații apar violări efective ale mediului acestul, acestor persoane care trebuie să fie unul foarte constant. Da? Știm că, eh, știm că legislația privind licitația eh, are intenția de a asigura participarea unor eh, mici operatori în egală măsură cu mari operatori la organizarea unei piețe. Însă în Finlanda s-a petrecut tocmai contrarul <clears throat> în domeniul serviciilor de sănătate și serviciilor sociale a apărut situație de monopol și tocmai de aceea apelăm la Uniunea Europeană pentru a <clears throat> schimba această situație. A fost uh, lansată o inițiativă cetățenească, 70.000 de persoane au semnat această petiție uh, solicitând uh, o schimbare a statusului quo. Dar răspunsul deocamdată pe care l-am primit este că Finlanda nu face altceva decât să se conformeze unei directive europene. Este așadar foarte dificil pentru persoanele cu dizabilități și pentru familiile acestora să înțeleagă uh, cum anume dorește să, <clears throat> cum anume Uniunea Europeană înțelege să legitimeze această uh, procedură și de ce uh, guvernul finlandez se ascunde după această reglementare europeană. Știm că, cu toate că există această uh, practică, această directivă europeană, sunt totuși multe state europene care nu aplică aceste Uh, sisteme de licitații publice pentru servicii de asistență specială. Și după Brexit, așa ceva nici nu mai poate fi uh, oportun. Cu siguranță că persoanele cu diferite uh, dizabilități, persoane cu probleme de vedere, cu probleme de auz vor, vor avea nevoie de servicii de specialitate, inclusiv de interpreți pe viitor. Președinta, eh, mulțumim pentru <clears throat> prezentarea petițiilor noastre. <clears throat> Să știți că suntem preocupați de această chestiune și așa cum și profesorul Prisley dinaintea dumneavoastră a arătat, eh, <clears throat> avem în curs de desfășurare mai multe eh, dosare. Acum însă dau pentru prima intervenție cuvântul doamnei Lupi. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc petiționarilor pentru faptul că ne-au adus la cunoștință acest, această situație. Este o cale prin care putem afla care este impactul real al uh, reglementărilor cu privire la uh, achizițiile publice. Aș zice, poate, să aflăm despre situația incorrectă de aplicare a acestor reguli. Aș, uh, v-aș spun că mai întâi autoritățile naționale sunt uh, competente uh, să își organizeze activitățile de achiziții publice după cum consideră uh, oportun. Nu, sunt, nu există obligația de a oferi toate serviciile prin, prin procedura licitației publice, dar dacă această cale este aleasă, atunci există evident niște reguli ce trebuie respectate regulile stabilite de directiva din 2014 conferă o mare marjă de manevră autorităților naționale cât și autorităților publice locale din statele membre. De pildă, să țină cont de calitatea serviciilor care trebuie asigurate, dar și să țineți cont de, de nevoile specifice ale beneficiarilor unor servicii sociale da? sau beneficiarilor serviciilor uh, specifice oferite persoanelor cu dizabilități. Pentru acestea se aplică uh, un regim uh, juridic special care conferă multă flexibilitate autorităților să țină cont de uh, specificul serviciilor care trebuie uh, oferite să țină cont de impactul acestor servicii asupra beneficiarilor. Aceste directive au fost transformate, transpuse în legislația națională finlandeză la începutul acestui an. Deci, instrumentele directivei sunt disponibile 100% tuturor autorităților finlandeze. Dar, la nivelul Comisiei, am notat că pentru anumite autorități contractante la nivel local este încă dificil să-și, să-și, ca acestea să-și asume toate posibilitățile conferite de, de legislație, de cadru de reglementare. Și în condițiile acestea ne facem o datorie din a susține pe viitor autoritățile locale uh, în organizarea unor licitații cu o componentă mai importantă de răspundere socială, licitații care să țină cont uh, și de nevoile specifice ale beneficiarilor pentru care se organizează aceste licitații. Tocmai de aceea, poate și mulțumită intervențiilor dumneavoastră, am uh, luat legătura recent cu autoritățile finlandeze pentru a clarifica unele din aspectele eh, juridice eh, care eh, sunt, se asociază cu aceste servicii speciale pentru persoanele cu dizabilități. Suntem dispuși să oferim tot ajutorul și toată asistența autorităților finlandeze în măsura în care consideră necesar să ne ceară consultanța. Această atitudine a Comisiei de altfel, se uh, subscrie uh, poziția generală a Comisiei vis-a-vis -vis de achizițiile publice. În ultimii ani nu am încercat doar să promovăm calitatea uh, procedurilor de achiziție publice și am, am, am, am încercat să abandonăm acea abordare privind licitația care trebuie câștigat întotdeauna de ofertantul uh, cel mai ieftin. În plus, uh, am încercat să aliniem uh, în ultimii ani politicile de achiziție publică criteriilor și nevoilor sociale de mediu și așa mai departe pentru a le face mai umane. Mulțumesc frumos! Da, în, mulțumim și noi, spune doamna președinte. Nu, nu întotdeauna comisia are are intervenții care rezonează atât de mult cu poziția noastră. Mulțumim foarte mult Comisiei Europene, eh, pentru că observăm că eh, de această dată chiar colaborăm eh, pentru atingerea acestui, aceluiași scop. Acum, împreună, trebuie să exercităm presiunea asupra statelor membre pentru ca legislația să fie pusă în aplicare în mod corect. Acum deschid dezbaterea colegilor și dau cuvântul mai întâi doamnei Estras Fragut. Gracias, presidenta. Eu... Eh, Mulțumesc, doamnă președintă. Eu când am fost în, uh, activ în autoritățile locale, în Baleare, am trecut printr-o situație de genul acesta. O persoană cu dizabilități, uh, când se află într-un centru permanent de îngrijiri, uh, cine anume o îngrijește și persoana care o îngrijește stabilește o legătură afectivă cu persoana cu dizabilități, o legătură foarte puternică, infirmiera, persoana care acordă asistență, întregul personal și dacă se recitează aceste servicii, atunci se strică această armonie și se Uh, strică întreaga situație de statut și de securitate și atunci în această licitație trebuie să ținem cont de această legătură, că nu e ca orice alt fel de licitație publică. În uh, servicii, serviciile acordate persoanelor cu, cu dizabilități sau serviciile pentru vârstnici, toate aceste servicii au un statut diferit și atunci nu, pot, nu, nu doar uh, elementul costurilor trebuie să fie cel care să, de care să se țină cont, trebuie să se țină cont și de aceste legături afective, de starea de bunăstare a acestei persoane. Deci noi încercăm să transmitem uh, comisiei prin amendamente uh, să nuanțeze puțin uh, lucrurile, să ține cont de subiectul social și a și făcut-o comisia. Acum și statele membre trebuie să aplice corect toate aceste nuanțe. Și atunci, cum văd eu lucrurile, e că nu se aplică în mod corect această nuanțare Deci, să nu se țină cont doar de aspectul legat de costuri, să, se țină, să se țină cont de situația acestor persoane cu autism, cu sindrom Down. Nu se poate schimba situația la fiecare 5 ani și să se reînceapă de la zero. Că asta distruge întreaga armonie a vieții persoanelor cu dizabilită- dizabilități și directiva permite această marjă de manevră, dar statul membru nu o aplică. Deci propunerea mea ar fi să ne adresăm statului membru, sigur în coordonare cu Comisia Europeană, ca să ne explice lucrurile și ca să-i explicăm și noi că nu poate să facă lucrurile de această manieră. Sigur, trebuie să se țină cont de responsabilitatea socială, de parametrii de calitate, parametrii sociali și pe linie cu ce ne-a spus acum Comisia. Deci să ne adresăm guvernului finlandez ca să ne explice exact ceea ce face, iar noi să monitorizăm lucrurile și să le solicităm să schimbe uh, uh, procedura în, legislații, în uh, licitațiile publice, să nu se schimbe contractantul la fiecare 5 ani și întotdeauna să se țină cont de persoanele interesate, că directiva nu interzice acest lucru, dar să se aplice parametri diferiți, nu doar costurile. Deci nu e neapărat o problemă de legislație europeană, ci de legi- interpretare și prin aplicarea acestei legislații. Thank you, Mulțumesc, Rosa. Acum, doamna Chilonen. Kiitoksia hyvät kollegat, naiset ja... Mulțumesc, Sunt uh, foarte bucuroasă că echipa din Finlanda a venit astăzi aici pentru a apăra drepturile persoanelor cu dizabilități drepturile familiilor lor și a celor care îi înconjoară, apărând drepturile acelor persoane care nu se pot deplasa aici în Parlamentul European și care nu pot să se exprime, ci o fac prin organizații, prin uh, cei care sunt alături de, de ei. Și ca deputat finlandez trebuie să spun că sunt gata să arăt cu degetul propria mea țară, E îngrozitor felul în care Finlanda uh, acționează împotriva persoanelor cu dizabilități. E un lucru foarte trist. Nu este normal ca prin decizii administrative să schimbi căminul casa unei persoane uh, cu dizabilități, mai ales atunci când aceasta nu poate avea niciun impact asupra deciziilor care o privesc și care se iau numele ei. Și nu vorbim de un caz sau două izolate, ci uh, sute și mii de oameni care ni se adresează, care sunt uh, preocupați de copiii, frații sau surorile lor. În mod regretabil, sistemul de achiziții publice și licitațiile au devenit o regulă și uh, oamenii au devenit uh, o piedică în acest mecanism. Nu există nicio posibilitate de recurs sau un mecanism de plângere. Ori noi aici în Uniunea Europeană avem sarcina de a apăra tocmai pe cei mai vulnerabili și să susținem, să facem să fie respectate convențiile internaționale și legislația internațională și nu putem accepta Uh, astfel de achiziții publice, precum cele care au fost deschise, descrise, uh, care aduc suferință uh, celor deja în suferință, provocându-le Uh, provocând situații um, îngrozitoare, persoane cu dizabilități legate de paturile lor, sub medicație um, severă. Am lucrat eu însă la un moment dat într-o uh, casă de îngrijire a persoanelor în vârstă, persoane cu dizabilități. Și am, aveam relații confidențiale cu persoanele pe care le îngrijeam. Cum poate cineva să creadă că are dreptul să schimbe mediul, uh, rutina acestor persoane la fiecare cinci ani, în cazul unor persoane pentru care fiecare gest, fiecare privire uh, e importantă pentru că astfel comunică. Persoanele cu dizabilități au niște drepturi fundamentale și acestea trebuie protejate. Nimeni nu e de vânzare. Uh, personal îmi este rușine. Am crezut că noi finlandezii nu putem face așa ceva, dar iartă, acceptăm practic scoaterea la licitație acestor persoane cu dizabilități la fiecare cinci ani. Practic sunt scoși la mezat. Asta nu poate fi acceptat. Și ne ascundem mereu în spatele legislației europene și a directivei pentru achiziții publice. Însă aceasta nu impune astfel de uh, măsuri. Legislația europeană, zic eu, este foarte limpede și cred că împreună Comisia și Parlamentul pot și trebuie să transmită acest mesaj autorităților uh, finlandeze. Felul în care este aplicată această legislație europeană în Finlanda nu este normală. O persoană bolnavă sau cu dizabilități nu e de vânzare. Mulțumesc, spune președinte, vă mulțumesc că ați venit astăzi la comisie, nu v-am mai văzut niciodată sală. Avem nevoie de dumneavoastră aici, vă rog să veniți mai des. Acum, doamna Stanoca, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. După ce am auzit răspunsul comisiei, și având uh, referințe clare în ce mă privește privind implementarea directivei prin achizițiile publice în mai multe state membre, îmi dau seama că nu e vorba de un caz care să poată fi adus în fața Curții Europene de Justiție la Luxemburg. Ce privește implementarea directivei în Finlanda, sunt foarte de acord cu petiționarii. E o situație absolut îngrozitoare care trebuie schimbată. Dar nu avem un temei juridic. Sigur, putem uh, face presiuni, putem solicita comisiei guvernului finlandez să uh, acționeze altminteri, dar nu avem puterea să facem mai mult, să mergem în justiție. Și aș vrea să pot adresa această întrebare cuiva mai competent, președinta. Uh, treaba bună e că astăzi uh, reprezentanța permanentă a Finlandei este prezentă aici în sală și sunt sigură că au luat notițe temence și cum a spus colega mea, toată lumea are senzația că Finlanda este o țară de top și este șocant să afli situația um, uh, acestei petiții în Finlanda. Am încredere că reprezentanța permanentă a Finlandei va transmite în detaliu tot ce s-a discutat astăzi aici. Uh, din păcate, suntem în criză de timp și așa se întâmplă când discutăm lucruri foarte importante, dar acum aș vrea să dau cuvântul uh, pentru încă două minute unuia dintre petiționari. Puteți alege cine intervine. Nu există elemente noi pe care să trebuiască să le prezentați, dar aveți două minute pentru a trage niște concluzii, vă rog doamnă președinte. Cum am mai spus, toate organizațiile pentru persoane cu dizabilități din Finlanda au făcut propuneri, au, au a, atenționat guvernul că legislația trebuie schimbată în ce privește aceste achiziții publice. Decidenții uh, au dat o undă verde pentru această inițiativă cetățenească, dar ne temem că uh, în dezbaterea parlamentară ce urmează să aibă loc la primăvară, ne vom ciocni de legislația europeană și noi ne temem că aceasta va împiedica autoritățile finlandeze să aducă schimbările pe care noi le-am solicitat și de aceea am venit aici, în comisia dumneavoastră pentru petiții, în speranța că ne puteți uh, ajuta. V-am dat uh, doar câteva exemple, dar ați putut înțelege că avem nevoie de schimbare. Situația nu este una sustenabilă din punctul de vedere al persoanelor cu dizabilități. Și e practic o amenințare la adresa bunăstării întregii familii a acestor, aparținătorilor acestor persoane. Ați auzit poveștile îngrozitoare, dar fiecare dintre noi, cei care se simtă responsabili pentru copiii săi, știm că vrem să le protejăm viitorul Dar când ești legat de mâini și de picioare și nu poți influența în niciun fel deciziile care vor afecta viitorul copilului tău, vă dați seama că este o, o situație fără ieșire. Mulțumesc foarte mult că ați venit. Majoritatea finlandezilor vorbesc suedeză, dar pentru că vorbesc limba engleză în această comisie, am să rămân totuși la această limbă. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult că ați călătorit până aici la Bruxelles pentru a ne prezenta acest caz. Este o temă foarte, foarte importantă și apreciem efortul și contribuția dumneavoastră. Sunt sigură că până la urmă uh, veți ameliora nu doar situația familiilor dumneavoastră, ci faceți un lucru extrem de important pentru întreaga dumneavoastră țară și pentru întreaga Europa. Iată de ce Europa e atât de importantă. Trebuie să subliniem că avem aici de-a face cu o temă europeană grupurile pentru persoane cu dizabilități din Suedia și îmi place să-i citez, spun mereu nimic despre noi fără noi, adică persoanele cu dizabilități trebuie să poată participa integral la deciziile care îi privesc sau în cazurile în care nu au discernământ sau nu au posibilitatea de a se exprima, familiile lor trebuie să se poată exprima. Iată de ce eu cred cu tărie în uh, cauza dumneavoastră, firește petiția rămâne deschisă și vom trimite o scrisoare foarte severă autorităților finlandeze. Le vom informa despre dezbaterea noastră, nu doar despre directiva din 2004 la care dumneavoastră faceți referire în petiția dumneavoastră, ci și la directiva privind achizițiile publice mai recentă. Marc Tarabella, în numele Parlamentului European, a elaborat un, un astfel de raport în 2014 și acolo se arată clar că există mai multe criterii, nu doar costul pentru uh, acordarea uh, unei achiziții publice, mai multe criterii de calitate, nu doar cele de cost. Subliniem toate aceste lucruri și, de asemenea, vom arăta importanța Convenției ONU privind dreptul persoanelor cu handicap, articolul 19, un articol cheie care recunoaște drepturile egale ale persoanelor cu dizabilități de a trăi în comunitate, community-based, în măsura posibilului și abia atunci când nu este posibil, într-un mediu care să fie prietenos și care să asigure continuitatea și garantează uh, cel mai bun interes al persoanei cu dizabilitate. Toate acestea sunt foarte importante. Asta ar însemna respectarea legii europene. În Finlanda, legea în vigoare în 2015, când ați înaintat dumneavoastră petiția prima dată, a fost abrogată și înlocuită pe 1 ianuarie 2017 cu o lege nouă, potrivit căreia se subliniază nevoia de calitate și conținut al serviciilor oferite prin achiziții publice, precum și consultarea beneficiarului respectivului serviciu, altfel spus, uh, rudele dumneavoastră și dumneavoastră ca familie. Vom sublinea acest lucru. Acest lucru trebuie să fie pus în practică. Am să solicit un răspuns înscris uh, la scrisoarea Comisiei Peti. Nu trimitem pur și simplu o scrisoare care apoi să rămână uh, literă moartă, ci vom solicita un răspuns punctual la toate întrebările noastre. Apoi, Vom informa intergrupul pentru dizabilități din Parlamentul European și, desigur, um, Forumul uh, Internațional pentru Dizabilități. Vom informa pe toată lumea de aceste, despre această petiție și vom încerca uh, să explicăm colegilor noștri eurodeputați care vor vorbi tocmai despre această temă pe, 12, pe 6 uh, decembrie. Uh, sperăm ca atunci să putem, deci, uh, să facem vocea dumneavoastră auzită, chiar dacă în mod indirect. Colegii mei par să fie de acord cu aceste demersuri, dacă nimeni nu vrea să mai uh, adauge ceva sau să mă corecteze, atunci așa vom proceda și încă o dată vă mulțumesc foarte mult că uh, ați venit până aici și salutări tuturor celor din Finlanda. Avem mari așteptări de la această țară foarte importantă în Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult. Drum bun înapoi acasă. Acum, dragi colegi, trecem la punctul cum vă amintiți, punctul 8 a fost amânat și trecem la punctul 9, petiția 0696 per 2016 în ce privește um, renumirea Departamentului de Poliție Locală al CSA, uh, incluzând o semnătură suplimentară privind necesitatea stabilirii de către statul italian a unei noi clasificări a poliției locale. Văd pe cineva în uniformă și bănuiesc că dumneavoastră veți lua cuvântul, așa încât dau cuvântul celor doi petiționari, câte 5 minute fiecare, domnul Maruchi. Celălalt petiționar nu dorește să ia cuvântul. Vă rog, aveți cuvântul. Oh, președinte, buongiorno a tutta l'assemblea. Uh, salut uh, pe doamna președintă și pe întreaga comisie și mulțumesc că ne dă posibilitatea de a ne fi auzită vocea și e vorba de vocea a 60.000 de agenți ai poliției locale din Italia care sunt prezenți în toate localitățile din Italia, inclusiv în satele, cum ar fi Amatrice, un, care a fost victima unui cutremur și unde a fost o forță rapidă de ajutor. Așadar, toți acești agenți sunt prezenți totdeauna când se produce o catastrofă naturală. Uh, pentru că ei acolo trăiesc, acolo muncesc, acolo copiilor merg la școală și acolo vor, vorbim de cătune, unde nu sunt nici măcar cazări, comisariate, sunt 60.000 de agenții ai poliției locale care acoperă întregul teritoriu național al Italiei, în toate cele 8.000 de localități uh, în cauză și e vorba de singurul uh, corp care este prezent în aceste mici comunități și acolo ei sunt la dispoziția colectivităților locale. Acestea fiind spuse, văd că, iată, defilează nume pe ecran și poate lumea se întreabă cine sunt aceste persoane. Sunt victimele, practic, din poliția locală. Noi avem mai mult de 60 de victime din rândurile poliției locale ucise în exercitarea uh, propriului serviciu, în uniformă, pe străzile din toate orașele uh, și capitalele de provincie din Italia. Sunt 60 de victime și nu e o cifră de nimic. Noi de ani de zile cerem guvernelor italiene de ce trebuie să moară dintre ai noștri uh, la locul de muncă, practic, și ne întrebăm de ce au murit acești colegi ai noștri în uniformă. Au murit pentru că era vorba de colegi care apărau instituțiile statului. Ei aduceau legea și apărau legea și de aceea au fost asasinați de multe ori pe străzile Italiei, uh, s-a tras asupra lor uh, Vorbim de localități atât din sudul cât și din nordul Italiei în care s-au produs aceste fapte și colegii noștri care și-au pierdut viața au murit pentru că nu au beneficiat de condiții adecvate, nu au fost pregătiți, nu li s-a dus la, la zi echipamentul, erau practic uh, fără armament. Vorbim de 60.000 de oameni în, în uniformă care se ocupă de siguranța publică, Uh, și sunt trimiși să lupte împotriva criminalilor în locuri în care e specificat clar în lege că e vorba de locuri periculoase. La ora actuală, poliția locală uh, trebuie să întreprindă misiuni de păstrare a siguranței, de asigurarea siguranței în uh, municipii, în orașe, în locuri în care acționează blindate, uh, în care acționează militar cu mitraliere și în ținută de război și pe lângă ei acționează la dispoziția prefectului și chestorului din Roma, acționează agenții poliției municipale care sunt ei dezarmați, sunt practic fără apărare. Păi e, e o mare amenințare la adresa vieții colegilor noastre, noștri în uniformă. Și atunci, uh, Iată, vă explic uh, de ce au murit aceste persoane, că sunt fără apărare, sunt fără protecție, n-au nici măcar o vestă antiglonț, n-au niciun fel de protecție. Și atunci, noi cerem Europei, pentru că și Italia face parte din Europa, cerem dreptate, să se facă dreptate pentru aceste victime și ne întrebăm din ce motiv anume poliția locală din Italia uh, iată, are o situație diferită față de alte poliții locale din, din alte țări din Europa și uh, are un tratament diferit de alte forțe de poliție, inclusiv de forțele polițienești italiene. Noi avem un contract. La fel, ca orice fel de funcționar uh, local. Și atunci noi trebuie să fim poli- poliția locală italiană, angajați funcționari uh, uh locali care trebuie să beneficieze de un orar de la ora 7 la ora 14 și apoi duminica și sărbătorile legale să stea cu familia. Dar de fapt nu se întâmplă deloc așa. Poliția, agenții de poliție locală uh, muncesc 24 de ore din 24, zi și noapte, fie că e vorba de Crăciun, Anul Nou și toate celelalte sărbători legale, ca orice polițist normal, dar nu se bucură de același statut, nu are aceleași drepturi, uh, nu, nu are nici măcar aceleași forme de protecție, nu se bucură de formați, formarea uh, necesară și pur și simplu sunt uh, polițiști aceștia locali sunt lăsați fără protecție. Noi cerem hotărât Că, adică spunem că dorim să ne facem datoria, dar noi suntem practic în adevăratul sens al cuvântului forțe de poliție, dar vrem să ne bucurăm și de protecție, de garanții, de drepturi. Uh, Păi trebuie să ne bucurăm și noi de aceleași drepturi, trebuie și să fim înarmați, să fim protejați, trebuie să fim gata și să fim în măsură să luptăm împotriva amenințărilor, nu la, doar la adresa agenților locali, ci la adresa cetățenilor, că noi trebuie să apărăm pe cetățeni. Noi suntem poliția locală și trebuie să fim prezenți pe întregul teritoriu național ca să apărăm colectivitățile locale și o facem de ani de zile, de, din totdeauna, de când existăm. Dar, practic, muncim la negru, se poate spune. Uh, președinta întrerupe vorbitor. Mă scuzați, dar nu mai aveți timp la dispoziție. Trebuie ca și colegul dumneavoastră să ia cuvântul. Vă rog să încheiați. Iar acum, bun, închei uh, mulțumind uh, colectivităților locale și cerând din nou, iată, uh, am prezentat uh, tot ce era posibil să prezentăm, avem documente și putem proba oricând afirmațiile noastre. Aș putea continua la nesfârșit, dar mă opresc. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc comisia noastră. Președinte, mulțumim și noi și acum are cuvântul colegul dumneavoastră. Da, cu microfonul, vă rugăm. Could you please use your mic? Good morning, Mr. President. Good morning, member. În limba engleză. Bună dimineața, doamna președinte. Bună dimineața, stimați membri ai Parlamentului. Încerc să explic ce facem noi cu petiția 93 per 2017. E vorba de forțele de poliție locale, municipale, Uh, iată, această poliție locală uh, e prezentă în 8.000 de localități italiene și muncește, muncește pentru securitatea și siguranța cetățenilor, pentru coeziune socială. Sunt, iată, aici activități ale poliției locale, uh, de exemplu, e activă poliția locală în combaterea traficului de droguri, apoi iată și pe plaje este prezentă pentru securitate, apoi poliție de circulație, combate activități ilegale, Uh, lucrează și pentru salvarea imigranților, să nu uităm pe aceștia, apoi apărare civilă, protecția mediului, toate acestea activitățile noastre. Deci, ce putem noi face? Poliția, angajația ai primăriei, previne radicalizarea terorismului, extremismului, uh, lucrează pentru un viitor de pace și unitate. Vedeți aici uh, poza care prezintă aici radicalizarea, terorismul, extremismul, dar cum acționăm noi? Păi, poliția locală e uh, capabilă să lucreze cu factorul uman, iată, intelligence uh, cu factorul uman, din surse umane, ca categoria a intelligence ca, uh, nu este neapărat tehnică. Inteligența de, de categorie tehnică este una costisitoare. Doamne președinte, resursele umane, oamenii, nu, <laughs> nu costă așa de mult. Uh, vorbesc și despre inteligență la nivelul imaginii, la nivelul uh, măsurătorilor. Deci, uh, aș dori și aș spera să, să pot să fiu auzit și în fața noi Comisii Antiteroriste a Parlamentului European într-un schimb de vedere despre uh, radicalizare, terorism și cum poate acționa poliția locală. Iată, într-o fotografie din stânga, vedeți că s-a înființat noua comisie pentru terorism, dar iată, uh, cum vedem în dreapta, nu toți ofițerii de poliție sunt înarmați, nu au pistoale, după cum spunea colegul meu. Deci nu e ușor ce facem, dar încercăm și noi să aducem contribuția și petiția noastră referitoare la poliția locală, municipală, e pentru a uh, ne, fi în slujba țării și a Europei mai bine decât până acum, la fel cum fac forțele de poliție în fiecare zi în toate celelalte state membre. Vreau să mai spun ceva am scris asta într-o cale de licență, că principala cale a păcii e iertarea și justiția. Să nu uităm informațiile la nivel uman, astea sunt cheile. Deci, informațiile, contactele umane, dreptatea și iertarea. Mulțumesc și Dumnezeu să vă ocrotească. To, invite the commission to... Mulțumesc și acum, spune președinta, dau cuvântul comisiei ca să ne prezinte punctul ei de vedere. Domnul Rodou și de asemenea domnul Marchetti. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamna președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul în legătură cu această petiție și mă voi referi la 0696 per 2016 după cum uh, spune petiționarul, uh, noi înțelegem situația poliției locale din Italia, Înțelegem că aceasta joacă un rol important în chestiuni legate de securitate, siguranță societății, cetățenilor, până la urmă, și a firmelor europene. Acestea fiind spuse, uh, cum uh, se spune în răspunsul Comisiei, uh, la ora actuală, bazându-ne pe cadrul juridic actual, e de răspunderea unică a statelor membre și, în acest caz, a Italiei, de a hotărâ modul în care clasifică agențiile polițienești uh, din Italia și cum sunt înzestrate, cum sunt formate, ce drepturi și obligații au. Și vreau să spun foarte clar, deși înțelegem și uh, compătimim practic situația uh, petiționarilor, dar Comisia nu are competența de a interveni în acest caz. Mulțumesc. Șenta, mulțumesc. Dacă dorește și colegul, dumneavoastră domnul Marchetti, să ia cuvântul. Um, I'm, I'm very sorry, but I have to repeat what my colleagues... Îmi pare, dar trebuie să repet ce spunea colegul meu și în ce privește îngrijirile de sănătate și beneficiile. Da, toate astea sunt apanajul statelor membre. Comisia poate juca doar un rol de susținere. Nu putem interveni în cazuri individuale, din păcate. Da, suntem și noi preocupați în legătură cu situația uh, acestor forțe de poliție, poliție locală din Italia. Dar atât pot spune și vă mulțumesc pentru atenție. So much to the point. Președinte, mulțumesc și mulțumesc că ați fost și succint. Acum colegii au cuvântul. Are cuvântul domnul Valența. Mulțumesc. Cred că situația e inacceptabilă. Acești polițiști acționează într-un mediu foarte periculos și trebuie să beneficieze de un nivel maxim de protecție la nivel social, la nivel de înzestrare. Deci să nu facem ce face comisia. Am putea face ceva diferit. Am putea să trimitem o scrisoare Parlamentului Național Italian poate unei anumite comisii care se ocupă de afaceri constituționale, să le cerem să da, schimbe statutul actual al poliției locale. Dar putem să trimitem o scrisoare și ministrului de interne din Italia, să-i descriem care e situația, să cerem un aviz, poate să-i cerem să revizuiască modul în care funcționează poliția locală și apoi să cerem și avizul colegilor noștri de la Comisia Libe avem apoi și Comisia împotriva terorismului. Haideți să uh, le, rugăm să se implice. Deci, iată, avem trei căi de acțiune și propun să acționăm. Să, oricum, să putem petiția deschisă și să monitorizăm situația. Președinte, mulțumesc. Doamna Ștanoca. I have very few to say because uh, I Just wanted to explain the same proposal. Da, aș fi vrut să fac exact aceleași propuneri ca ale domnului Valensa, să trimitem o scrisoare autorităților din Italia, colegilor noștri parlamentari, poate să implicăm și Comisia pentru Ocupare. Pentru că sunt probleme acolo legate și de protecția socială a forțelor de poliție locală. Dar oricum, trebuie să le susținem petiția, să o păstrăm deschisă, să încercăm să schimbăm cumva lucrurile. Să ne adresăm autorităților din Italia. On behalf of local police. Thank you. Să facă ceva în sprijinul poliției locale. Președinte, mulțumesc acum doamna Evi. Grație, președinte. Anche... Mulțumesc. Uh, în primul rând, mulțumesc <clears throat> petiționarilor care au uh, prezentat problema astăzi e de fapt o situație de discriminare continuă în Italia uh, față de forțele de poliție locale care au o situație diferită față de celelalte forțe polițienești ale statului și atunci uh, ei se află într-o situație de pericol extrem în modul în care desfășoară activitatea neprețuită în apărat teritoriului nostru și noi le suntem recunoscători. Trebuie să-i protejăm, să nu mai fie victimele discriminării evidente în acest caz. Mișcarea 5 stele și în Italia a încercat să uh, Uh, pună pe prim plan această problemă, dar din păcate ni s-a închis ușa în nas. Eu sper că uh, măcar comisia noastră, să, după cum sugerează colegii, să trimită o scrisoare, să facem presiune. Eu înțeleg, Comisia Europeană ne spune că mâinile sale sunt legate, că nu e de competența ei, dar e o chestiune politică. Trebuie să o rezolvăm la nivel politic. Nu putem să îi lăsăm uh, neprotejați pe acești oameni trebuie să aibă drept la pensie, trebuie să aibă drepturi sociale și alte forme de protecție. Iată, ei desfășoară o activitate fundamentală, mai ales în ziua de azi, cu uh, marile amenințări teroriste cu care ne confruntăm. Thank you very much. Vă mulțumesc, spune președinte, acum domnul Chirio. Sì, grazie, Presidente. Mulțumesc, doamnă președintă. Mă asociez, desigur, considerațiilor colegilor mei. Mulțumesc și colegilor care nu sunt din Italia, pentru că, iată, susțin cererile noastre. Eu cunosc bine situația. Am fost și eu angajat al poliției municipale acum câțiva ani în primărie uh, orașului meu, mă ocupam de administrația comunală și știu bine ce activitate prețioasă au ei și uh, îi felicit. Comisia a spus că nu are competență directă, dar Comisia a spus și că poate susține um, solicitările poliției locale. Și cred că acest aspect este foarte important. Noi putem să facem ceva concret, putem să trimitem o, o scrisoare, putem să facem o comunicare, uh, să o trimitem și uh, Parlamentului Italian, Senatului. Uh, sigur, trebuie recunoscut statutul acestei forțe polițienești prin lege, deci trebuie să intervină o lege uh, a, italiană. Dar se semnale două lucruri. Unu, că e un caz excepțional, un caz italian. Dacă dorim ca Europa să fie Europa, trebuie ca și uh, profesiunile că este și această o, o, o profesie uh, recunoscută, să aibă o situație echivalentă în întreaga Europa. Nu poate beneficia un agent italian de mai puțină protecție decât un agent din Franța sau Belgia. Și apoi, în această scrisoare, uh, Doamna președinte, trebuie să spunem că în februarie 2015 Consiliul Uniunii Europene și-a asumat o declarație foarte clară în materie de terorism și anume a invitat toate statele membre să acționeze pentru ca toate forțele de ordine din statele membre să se bucure de cele mai bune condiții pentru a face față amenințării terorismului. Și condițiile cele mai bune sunt ca nimeni, nici bărbat, nici o femeie care lucrează în poliția locală italiană să nu fie lăsat fără protecție și fără garanții legale. Pentru că asta înseamnă că acțiunea lor nu, mai, nu ar mai fi eficientă. Și acțiunea lor este foarte importantă, foarte prețioasă. Poliția ă, locală italiană e, ă, are egalitate de statut cu poliția de stat, carabinierii și celelalte forțe armate. Așa trebuie să fie. Mulțumesc, domnule președinte. Acum petiționarii, dacă doresc să mai ia cuvântul în încheiere, dar succint, vă rog, față de ce au spus uh, membrii comisiei noastre. Grazie, grazie. Da, mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc uh, tuturor parlamentarilor care, iată, au fost foarte drăguți cu noi. E adevărat, adesea comisia europeană spune că mingea e în terenul guvernelor naționale, dar aici e vorba de dreptate, până la urmă. Nu e o chestiune de siguranță, de ordine publică. Sigur, asta revine statului și uh, națiunilor. Aici e vorba de drept. E vorba de viață și de moarte până la urmă. E vorba de instrumente de, de protecție, nu de siguranță. Noi nu dorim să <laughs> facem uh, treaba jandarmeriei. Nu, uh, fiecare își face treaba. Noi solicităm să uh, se intervine la apelul Europei să fim utili, că noi suntem o santinelă a ordinii. Copiii noștri se duc în școli, la școli care de acum sunt multietnice și copiii noștri, iată, învață ce învață la școală și când se întorc acasă ă, ne întreabă Tată, tu știi ce se întâmplă în orașul nostru, în școlile noastre? Păi noi suntem legătura cu oamenii de pe stradă. Noi putem fi o resursă excepțională în lupta împotriva terorismului. Putem da informații locale către poliția de stat, informații foarte bune ca să evităm masacrele cum sunt cele care s-au produs în lumea întreagă, nu doar în Europa. Eu cred că noi cerem să facem ceva, nu să beneficiem de ceva. E vorba de 60 de mii de oameni care nu se dorește să fie utilizați. E o adevărată crimă. E o, o, o situație nedreaptă pe care trebuie să o evităm. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta și mulțumesc pentru că ați venit până aici, mulțumesc că ați tras un semnal de alarmă în fața noastră și, practic, la adresa întregii Europe în legătură cu situația dumneavoastră. Dar, acum, în nume personal, vă spun, tatăl meu a fost un ofițer de poliție și e un lucru care îmi grăiește îndeaproape și e personal pentru mine și, iată, sunt chiar emoționată de inițiativa dumneavoastră și că ați venit până aici să discutăm împreună problema asta și eu cred că ce putem noi și ce trebuie să facem în acest caz este să menținem petiția deschisă, vom trimite o scrisoare foarte hotărâtă autorităților italiene în care ne recunoaștem faptul că ă, forțele de poliție locală ă, fac o treabă fantastică și că ei sunt parteneri cheie în societate, în multe domenii ă, diferite și să explicăm autorităților italiene că e o discrepanță între sectorul privat și cel public. Deci, există un dezechilibru Însă, după cum a spus clar Comisia, în două din comunicările sale, din martie și din octombrie, Italia, statul italian este cel care răspunde suveran pentru politicile sale sociale și modul în care gestionează aceste politici. Deci, noi recunoaștem situația, însă considerăm că Italia poate face mult mai multe. Și asta putem să le spunem clar. Deci, după cum spunea colegul Valoensa, Trebuie să spunem ce pot ei face. Pot schimba legislația actuală și să fie corecți cu polițiștii care lucrează în beneficiul societății și lucrează din greu. Și cred că asta putem noi face. De asemenea, la sfârșitul scrisorii vom spune că, iată, Comisia pentru Petiția Parlamentului European susține cererile dumneavoastră, domnilor petiționari, și ca prieteni a Europei, noi credem că Italia are un rol foarte important de jucat ca stat membru și poate și trebuie să facă mult mai multe. Asta putem noi face uh, față de petiția dumneavoastră și vom trimite de asemenea o scrisoare spre informare, după cum uh, au cerut colegii, atât Comisiei pentru Ocuparea Parlamentului European, cât și către noua Comisie Temporară privitoare la combaterea terorismului, Comisia TER cum este anumită. Putem trimite o scrisoare și către Comisia Libe, dacă doriți. Dar eu cred că mm, comisia aceasta împotriva terorismului nu este supraîncărcată în activitatea sa și au timp să uh, se ocupe de uh, lucrul acesta. Știu, eu fac parte din conferința președinților de comisie și știu despre ce vorbesc. Asta putem noi face. Vă mulțumesc că ați venit până aici. Uh, și vă urez drum bun uh, în care, pe care întoarceți spre minunata Italie și, dragi colegi, acum haideți să trecem la următorul punct, punctul 10 de pe ordinea de zi. E vorba de uh, încălcarea moratoriului internațional referitor la vânătoarea de balene de către Japonia în negocierile uh, în curs și includerea acestui subiect în negocierile în curs privind acordul comercial de liber schimb dintre Japonia și UE. Are cuvântul <clears throat> petiționarul. Vă rog, 5 uh, minute, dacă se poate. Very much, Chair and members of the... Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte Uh, vă mulțumesc pentru privilegiul de a uh, zice câteva cuvinte în legătură cu această petiție. În marți, martie 2017, um, Japonia a fost uh, amenată de uh, Tribunal Penal Internațional pentru încălcarea moratorului. Tot mai, totuși, uh, uh, Japonia în 2015 octombrie a declarat că s-a retrage de la această jurisdicție a uh, Tribunal, Tribunalului Internațional pentru cred că trebuie să-i uh, rog pe oaspeții italieni să presească sala în liniște și să-și continue dialogurile în afara sălii de ședințe, pentru ca noi să ne putem concentra pe acest punct al ordinei zi acum. Oare este posibil? Deci, cred că sunt în uh, desfășurare aici unele eh, dialoguri paralele. Vă rugăm frumos, dacă nu face parte din eh, tema discuției noastre, să trăsiți ala. Și acum aveți din nou cuvântul. Totuși, în octombrie 2015, Japonia a declarat că ar urma să se retragă de, la, de sub jurisdicția ICJ, în eh, ce privește uh, gestionarea uh, resurselor halieutice uh, ale sale. În noiembrie 2015, Japonia a anunțat reluarea programului său de vânătare a balenelor cu un plan de capturare a 4.000 de animale într-o perioadă de 12 ani. Comisia Internațională Eh, privind eh, vânătoarea de pescuitul la balenă a eh, adoptat două rezoluții în 2014 și în 2016 și a conchis că nu pot fi emise noi licențe pe pescuit pentru balene care să fie fundamentate din punct de vedere științific. Însă, nu, Japonia nu s-a conformat acestui aviz. Din 2015 încoace, Japonia a ucis 666 de balene pentru care exista un moratoriu. În 2016, Japonia a introdus un nou program care a prevedea peste, 100, eh, peste 300 de eh, balene care să fie eh, capturate într-o perioadă de 12 ani, din două specii. Japonia din nou nu a ignorat avizul IVC, Comisiei Internaționale privind pescuitul la balene. Și în 2017 pe 3 noiembrie, eh, Comisia de Pescuit eh, la Balena a eh, demarat noul sezon în Pacificul de Nord. În plus față de acțiunile Japoniei pe care le-am enumerat, ce contravin procesului IVC al Comisiei Internaționale și contravin și hotărârii Curții Internaționale, Japonia uh, uh, a încălcat și uh, Convenția Internațională privind speciile pe care de extinție, CITES. Și în acest context, Japonia a introdus mai mult de 1400 de balene sei din ape internaționale în teritoriul, apele sale teritoriale. Această violare a Convenției CITES uh, se află acum pe ordinea de zi a uh, Consiliului uh, Consultativ de la Geneva pentru CITES. Comisia Europeană, ținând cont de obligațiile internaționale pe care le-a asumat alături de Japonia, consideră așadar că aceste obligații trebuie asumate și respectate și în acordurile multilaterale. Convenția internațională privind reglementarea pescuitului eh, balenelor este un astfel de acord multilateral. CITES este de asemenea eh, menționat în mod specific în documentul eh, respectiv și deci Japonia încalcă clar ehm, regulamentul CITES. Uniunea Europeană a emis uh, politici stricte în ce privește pescuitul la balene și în uh, ultimii ani uh, și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu programele de pescuit la balene ale Japoniei. În plus, în, două, în rezoluția sa din 2012, Parlamentul European a, notat că există divergențe serioase între Uniunea Europeană și Japonia în legătură cu politica Japoniei de pescuit la balenă și modul în care interpretează Uh, regulile privind uh, uh, exploatarea în scopuri științifice a acestei specii. În rezoluția sa din 2016, Parlamentul a notat în plus că Uniunea Europeană se află în negocieri cu Japonia pentru un acord de parteneriat strategic și un acord de liber schimb. Tocmai de aceea a solicitat Comisiei Serviciului de Acțiune Externă și statelor membre să ia uh, legături, uh, în legătură cu Japonia și să lanseze un schimb uh, științific care să aibă ca și țintă abolirea acestor practici. În 2017, în rezoluția sa privind Norvegia, Parlamentul de asemenea a arătat că există încălcări ale regulamentului CITES prin schimburi uh, comerciale între Norvegia și Japonia ce implică balenele. Avem convingerea că trebuie să încurajăm în continuare Japonia și guvernul uh, japonez să se conformeze legislației internaționale. Uniunea Europeană trebuie să folosească toate șansele pe care le are pentru a uh, apăra în mod public uh, uh, speciile diferite de balene. Dacă nu o face, atunci publicul european va suferi alături de noi toți de pe urma dispariției acestor specii. Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului, domnului Rișir și apoi domnului Chirulo din partea Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. În numele Comisiei Europene, mai întâi vreau să mulțumesc petiționerul, petiționarului pentru exprimarea unor uh, rezerve juridice uh, în numele multor cetățeni europeni. Uniunea Europeană împărtășește aceste uh, rezerve și temeri ale cetățenilor europeni. Știți că eh, pescuitul comercial la balenă nu este permis și că speciile de balene sunt protejate prin lege. De asemenea, eh, orice exploatare comercială a balenelor sau produselor din balene este interzisă. Japonia a încălcat moratoriul eh, privind pescuitul comercial la balenă și Uniunea Europeană uh, a luat poziție foarte fermă împotriva comerțului cu produse din balene în uh, poziția sa vis-a-vis -vis de regulamentul CITES. Uh, de asemenea, și-a exprimat îngrijorare privind încălcările Japonei în acest sens. Va mintiți că în 2014 Curtea Internațională de Justiție a ordonat încetarea programului de cercetare japonez privind uh, balenele și uh, alături de Noua Zeelandă și de alți uh, parteneri a lansat o inițiativă diplomatică în acest sens. În 2016, în contextul Comisiei Internaționale pentru Pescuitul de Balene, Uniunea Europeană a participat la remiterea anumitor permise și în martie și în iulie anul acesta, Uniunea Europeană și-a exprimat în mod public uh, îngrijorarea în legătură cu relansarea programului științific uh, care justifică um, uh, pescuitul la balene în Japonia, atrăgând atenția că acest lucru încalcă Convenția CITES. Totuși, doamnă președinte, situația ne demonstrează că Japonia nu și-a slăbit poziția în această uh, situație confrontațională. Uh, în procesul din fața uh, Curții Internaționale de Justiție, Japonia a înțeles să se retragă pur și simplu din această jurisdicție ca răspuns la acuzațiile care au fost aduse în ce privește uh, utilizarea negocierilor comerciale ca element de presiune asupra Japoniei, nu cred că acest lucru uh, nu cred că acest lucru ar uh, agrava doar relațiile comerciale cu Japonia, dar nici nu cred că ar opri Japonia din pescuitul comercial la balene. În plus, mai sunt și alte chestiuni de mediu care trebuie negociate cu Japonia. Uh, acordul uh, de parteneriat strategic uh, ne permite să conchidem și să încheiem acorduri bilaterale cu Japonia și în ce privește regulamentul CITES. Ne vom folosi de această prerogativă, dar trebuie să ne gândim că trebuie să ne gândim că depindem și de disponibilitatea Japonei de a, de a uh, încheia astfel de acorduri suplimentare. Uniunea Europeană și statele membre vor aborda aceste chestiuni în diferite uh, foruri multilaterale relevante. Mai întâi, UE participe, uh, participă ca membru permanent, în Comisia Permanentă privind regulamentul CITES și va solicita Japoniei să se conformeze în uh, funcție de regulamentul CITES. Și am fost informat chiar în această dimineață că la presiunea UE și a statelor membre, Japonia a acceptat o vizită a secretariatului CITES în următoarele luni, care va Uh, face o documentare și o informare a Comitetului Permanent CITES în legătură cu situația de acolo. Nu rezolvă situația, dar este un prim pas spre rezolvarea situației. Doamnă președinte, în septembrie Comisia, comisia și-a prezentat propunerea pentru următoarele întâlniri uh, ale Comisiei Internaționale privind pescuitul uh, balenelor vom, uh, în poziția pe care am pregătită, am, susținem continuarea moratoriului, uh, susținem în continuare avizele științifice și revolarea tuturor permiselor uh, de pescuit. Așadar, în următorii ani, Uniunea Europeană va fi angajată, va rămâne angajată ferm pe calea pe care s-a angajat și până acum și va avea o poziție fermă în această privință vis-a-vis -vis de Japonia. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Așa cum a spus și colegul meu, Comisia uh, depune o serie de eforturi pentru uh, a aborda chestiunea în mai multe foruri. Avem, de fapt, un uh, capitol de dezvoltare durabilă în relațiile eh, comerciale, care va fi inclus eh, în acordul de liber schimb cu Japonia și va constitui o platformă suplimentară pentru eh, dezbaterea în plan bilateral a chestiunilor de mediu care au conexiuni cu, cu legăturile comerciale. Știți că produsele din carne de balenă și alte produse din uh, rezultate din procesarea balenelor sunt interzise în Uniunea Europeană. De aceea Comisia nu crede că avem aici o problemă de, uh, concretă legată de relațiile comerciale și de politicile comerciale ale Uniunii Europene. După cum vă spuneam, avem unele instrumente de care ne putem folosi pentru a aduce în discuție uh, problema da, cum ar fi acest cap- capitol privind uh, aspectele de mediu în relațiile comerciale, dar cred că orice măsură mai fermă, mai vocală ar, uh, ar fi una urmată de un recul, de o agravare a situației uh, și a relațiilor cu Japonia. Eu cred că aceasta este calea pe care putem merge înainte adică în uh, limita capitolelor de uh, relații comerciale și, um, uh, și probleme de mediu, care fac trimitere directă și la CITES. Mulțumesc, spune doamna președinte. Deschid dezbaterea și începem cu doamna Miner. Ce? Mulțumesc. Vreau să mulțumesc um, petiționarului și celor 76.000 de cosemnatari ai petiției pentru uh, faptul că se angajează pentru uh, protecția um, balenelor. Avem un moratoriu din 1982 uh, împotriva pescuitului la balenă. Știm că este o tradiție rituală Uh, consumul de balene și de aceea uh, mii de animale mor nevinovate fără nici uh, să existe vreun aviz științific care să, prin care să se justifice cifra um, de pescuit. Japonia a evitat orice dialog până acum și mandatul JAFTA a Uh, fost uh, uh, foarte clar conturat să existe o dimensiune a introducerii moratoriului în toate relațiile, nu doar cele comerciale. Da? Știm Știm că eh, și Statele Unite, prin eh, stabilirea cotelor proprii de pescuit, a contribuit la poziția Japoniei. Japonia este eh, foarte ambițioasă în poziția ei, dar avem acum, iată, șansa să urmăm Statele Unite și să exercităm presiunea asupra Japoniei să renunțe la această tradiție desuetă. Mulțumesc și domnul Valença. Well, Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să fiu de acord cu Comisia. Nu cred că trebuie să combinăm aceste teme. Nu cred că trebuie să legăm vânătarea de, bile, de balene cu uh, această negociere, acordul de liber schimb cu Japonia. De ce? Ei bine, dorim să obținem un acord până la sfârșitul anului. Am auzit asta și anul trecut și acum doi ani. Vrem un acord cu Japonia. Bun. Dar nu e vorba doar de un simplu acord comercial. Eu cred că dacă ne uităm ce se întâmplă cu președintele american și faptul că a, a uh, anulat uh, negocierile TTIP, e bine, e clar că avem nevoie de acordul cu Japonia pentru a arăta că avem nevoie de acorduri comerciale peste tot în întreaga lume. E strategic să avem acest acord. Și dacă îl obțin la sfârșitul anului sau nu, ce se va întâmpla cu petiția? Nu spun că n-ar trebui să apărăm balenele Sigur, trebuie condamnată orice activitate de vânătoare de balene în Japonia, dar ar trebui să solicităm petiționarului să uh, mențină presiunea asupra comisiei, introducând o nouă petiție, noi urmând să o închidem pe aceasta. Dar nu mi se pare just să combinăm cele două teme, deci vânătoarea de balene și acordul comercial cu Japonia, uh, cu atât mai puțin cu cât e posibil totuși să obținem un acord cu Japonia luna viitoare. Mulțumesc, uh, doamna Hasekamp. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să-i mulțumesc uh, petiționarului și organizațiilor de protecție a delfinilor și balenelor pentru că au înaintat această petiție. Este o temă de urgență. În 1982, Convenția um, pentru vânătoarea balenelor a pus uh, o interdicție asupra oricăror activități comerciale și de vânătoarea balenelor. Totuși, uh, tocmai pentru a proteja populația de balene și tot acestui moratoriu, um, vânătoarea de balene comerciale continuă să fie practicată de mai multe țări, printre care și Japonia. Și de la introducerea acestei interdicții, Japonia a ucis deja peste 20.000 uh, de balene și în următorii 12 ani planifică să uh, mai captureze 4.000 de balene. Doamnă președinte, cu jumătate de an în urmă, Parlamentul European a formulat o rezoluție fermă în care făcea apel la Japonia pentru a stopa vânătoarea sa de balene, timp ce Uniunea Europeană negocia deja cu Japonia în ce privește acordul de liber schimb, tot Parlamentul a făcut un apel la Comisie pentru a utiliza absolut orice astfel de oportunități bilaterale sau multilaterale să facă presiune asupra Japoniei pentru a stopa vânătoarea de balene. Între timp, Japonia însă a continuat și doar acum câteva ore, astăzi, uh, au uh, fost uh, prezentat un filmuleț, un video care arată vânătoarea bananelor cu harponul. Și asta nu s-a întâmplat în trecut, s-a întâmplat astăzi. <clears throat> Aceste filmulețe au fost filmate acum 5 ani, însă uh, a fost uh, interzisă publicarea lor pentru că ar fi uh, prejudiciat relațiile internaționale. Uh, mi se pare că organizațiile de protecție a mediului și a animalelor au niște drepturi fundamentale și ele nu trebuie încălcate doar de dragul intereselor comerciale ale statelor. Mulțumesc Comisiei pentru explicații și pentru susținere, dar am și două întrebări. 1. Ați explicat în ce fel ați pus um, această problemă în contextul CITES um, și al Convenției uh, pentru vânătoarea de balene. Dar aș vrea să știu cum se abordează tema în uh, negocierile comerciale, pentru că Parlamentul European a menționat uh, în mod explicit uh, acordul de liber schimb în rezoluția sa. Și ne întrebăm de ce Comisia nu a inclus o formulare expresă în ce privește vânătoarea de balene în acordul de liber schimb cu Japonia. UE și Japonia se angajează să-și respecte angajamentele în mediile uh, multilaterale. De ce nu se citează vânătoarea de balene din moment ce ați invocat chiar dumneavoastră Convenția CITES și Convenția pentru vânătoarea balenei? Președinte. Uh, Cred că Comisia și-a prezentat poziția, puteți fi de acord sau puteți fi împotrivă, însă Comisia și-a prezentat foarte limpede poziția și uh, nu mai au să clarifice. Cred că au fost cât se poate de expliciți. Deci nu putem reveni să-i dăm din nou cuvântul comisiei, dar dacă doriți, puteți avea o discuție bilaterală. Domnule Maria, să aveți cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Tema vânătorii de balene ilegale din partea Japoniei, dar și din partea Norvegiei, a fost o temă deja discutată în Parlamentul European. Eu însumi am intervenit, la fel și alți colegi. A fost votată o rezoluție împotriva Japoniei, întrucât această țară încalcă moratoriul internațional în ce privește uh, vânătoarea comercială a balenelor. Japonia pur și simplu a executat peste 20.000 de balene. Japonia face ce vrea nu dă seamă nimănui, consideră că e deasupra oricărei legislații internaționale și până la urmă Japonia, nefiind victima niciunei măsuri de altă natură, consideră că poate să continue să facă ce vrea. Și va continua să încalce acordul, toate acordurile internaționale și vreau să-i mulțumesc petiționarului. În sfârșit, iată o organizație care a colectat sute de mii de semnături, care ni se adresează și interesant e că în cererea formulată în această petiție, e limpede că se dorește blocarea acordului comercial UE-Japonia dacă această clauză privind vânătoarea de balene nu e respectată. Deci, prin intermediul posibilității de uh, petiție, cetățeanul este, iată, prezent pe scena internațională și își poate face auzită vocea așa încât aceste acorduri internaționale să nu se facă cu ușile închise și e un lucru foarte important. Am văzut uh, deja scene oribile de masacru al acestor uh, balene cu harponul. Este inacceptabil ca în secolul 21 să se mai întâmple așa ceva. Și să mai dă și un alt argument. Se poate se pot vâna balene în scopuri științifice. Ei bine, asta <laughs> e o altă legendă pe care o lansează. Și toate aceste lucruri sunt valide și pentru Norvegia. Aș vrea să spun comisiei că mm, carnea de balenă, balene ucise în Norvegia, tranzitează porturile europene și mă întreb cum e posibil așa ceva. Toate acestea sunt încălcări ale directivelor, ale, deci, ale deciziilor luate în UE. Cum e posibil ca de partea Uh, noastră uh, să transmitem un mesaj clar Japoniei, așa încât să apară și rezultatele tangibile, concrete. Iar acest lucru poate fi obținut numai dacă discuția se poartă și în cadrul negocierilor comerciale UE-Japonia. Sigur, ni se va spune un acord important care trebuie să avanseze și așa mai departe. Sunt de acord. Dar umanitatea, dragă, Uniunea Europeană nu pot închide ochii în fața acestui masacru din motive ecologice, de mediu, dar și uh, și susțin această petiție, insist că la rândul ei Comisia trebuie să găsească un mijloc de a aborda problema și să explice uh, Uh, partenerilor japonezi că Uniunea Europeană nu poate progresa în acest acord comercial dacă Japonia nu ia măsuri privitor la vânătoarea de balene. Dacă închidem această petiție, Japonia și Norvegia uh, vor considera că pot să facă ce vor ele și tocmai de aceea eu susțin un mesaj clar și ferm din partea noastră. În ce mă privește, susțin petiția care trebuie să rămână deschisă. Iar Comisia Europeană trebuie să fie mai activă, mai creativă, să fie mai imaginativă în uh, abordarea acestor teme. Really close this. Acum Angela are cuvântul și apoi trebuie să încheiem, dar pe scurt, te rog. Da, foarte pe scurt, cred că s-a spus deja tot. acaba... Sunt complet de acord cu le spuse domnul Maria și nu sunt deloc de acord cu ce a spus domnul Valensa, pentru că nu cred că am fi credibili noi ca Uniunea Europeană dacă uh, de dragul unui tratat comercial, permite să dispară uh, niște specii. Iată ce imagine dăm în ochii cetățenilor. Și apoi sigur că cetățenii ne resping, pentru că ei percep că ce contează pentru noi sunt doar interesele financiare și chestiunile comerciale. Nu, nu este așa. Uniunea noastră nu poate să-și permită să aibă această imagine și sunt de acord că da, într-adevăr sunt 250.000 de semnături care spun ce spun și atunci se impun anumite condiții pentru acest tratat. Deci, nu vom avea niciun fel de autoritate în uh, relațiile cu alte țări dacă noi acceptăm să se tot încalce în repetate rânduri legislația internațională, asta doar de dragul unui beneficiu mm, pentru știm noi cine, că de fiecare dată se repetă aceste lucruri. Deci să se mențină deschisă petiția. Let me, let me turn to, to... Domnule Fender, dacă doriți să adăugați ceva foarte pe scurt în concluzie, vă rog. Mulțumesc. Doar câteva comentarii finale. Mulțumesc Comisiei pentru poziția justă de la CITES. Ne bucurăm de eforturile deja depuse însă credem că și mai multe trebuie făcute, iar uh, acest subiect trebuie abordat în negocierile pe acordul de liber schimb. Ați vorbit, uh, ați uh, vorbit de un dans de tango în care trebuie întotdeauna să fie doi parteneri, dar dacă cineva nu vă invită, nu veți ști nici măcar că dansați. Mulțumim foarte mult, spune președinta. Acum, permiteți-mi să spun ceva foarte neortodox. Eu cred că calea de urmat e una politică. Comisia a încercat tot ce a putut să uh, își explice poziția, iar în, în sală, aici, în comisia mea, am poziții foarte diferite și haideți să verific dacă putem face în felul următor. Menținem petiția deschisă și trimitem o scrisoare politică direct comisarului doamne comisar Cecilia Malmström, arătându-i că am discutat, am dezbătut aici în comisie acest lucru astăzi și că sunt preocupări uh, foarte puternice. Sigur, lumea dorește ca negocierile comerciale să continue, dar o rugăm personal să ia în considerare această temă, arătând că e preocuparea a 268 de mii de cetățeni ai Uniunii Europene. Nu e neglijabil, nu putem uh, scăpa de un astfel de subiect, al închide într-un sertar. Deci e o preocupare reală. Eu cred că asta e calea înainte și văd că colegii mei uh, par să fie de acord. Foarte pe scurt, domnul Marias. E bine, eu cred că în această scrisoare la adresa doamnei comisar va trebui să evocăm și rezoluția. Uh, Parlamentului European, care a fost foarte limpede pe această temă a vânătorii de balene și pornind de acolo, va trebui să cerem aplicarea rezoluției, inclusiv în ce privește uh, elementele citate în petiție. Iată spiritul în care ar trebui să ne adresăm comisarei. Acum, nu știu dacă vom putea trimite acea scrisoare și Comisiei Envi. Președinta. Uh, iată, cred că putem face aceste lucruri și cred că și petiționarul ar trebui să se declare mulțumit, pentru că e un lucru pe care, în mod normal, noi nu îl facem, ci Parlamentul și Comisia lucrează împreună. Acum însă vom scrie personal, vom adresa personal comisarei o astfel de scrisoare. Ei bine, atunci așa procedăm și vă mulțumesc foarte mult că ați venit la noi, că ați subliniat importanța acestei teme și noi trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, prezentarea studiului intitulat Monitorizarea punerii în aplicare a dreptului UE, instrumente și provocări. Mm, o invit pe expertă, doamna Marta Balestreros, consultant politic și juridic la compania Milieu. Uh, aveți cuvântul pentru a ne face prezentarea dumneavoastră. Bună ziua! Mă numesc Marta Balestreros, sunt jurist și consultant cu compania Milieu, Noi lucrăm la implementarea Uniunii Europene în multe aspecte, dar în special în ce privește mediul și am colaborat cu Parlamentul European uh, de mai bine de 8 ani și aproape anual, studiind raportul anual al Comisiei, vin aici încercând să vă propun o evaluare a situației, ceea ce îmi permite să înțeleg care sunt punctele cheie ale evoluției pe care am să încerc să vă prezint astăzi aici. Actorii cheie, evoluția implicării lor în implementarea uh, și punerea în aplicare a politicilor și voi trece prin elementele cheie ale implementării, transpunerea, instrumentele de implementare, precum și uh, politica de punere în aplicare. Pentru început, m-aș referi la o comunicare recentă a Comisiei Europene în ce privește statul de drept și anume asigurarea implementării eh, legislației europene este în inima statului de drept, pentru că are de-a face cu stație în care puterile publice acționează în cadrele legislației, respectând valorile democrației și drepturilor fundamentale. Lucrul legat de legalitate, de securitate juridică, de încălcarea unor decizii arbitrare din partea puterii executive. Și aceste principii sunt baza argumentelor pe care am să le utilizez mai târziu în prezentarea mea. Importanța implementării legislației UE în fiecare stat membru ține de obiectivele respectivei legislații, asigura punerea în aplicare va face ca acele obiective să fie atinse și va evita ca acele provocări și motivele pentru care legislația a fost aprobată să nu intervină acele impacturi, acele costuri identificate ca motive pentru aprobarea legislației să nu se întâmple. Legislația este aprobată și implementată în toate statele membre, iar dacă unul sau mai multe state membre nu implementează respectiva legislație la fel ca celelalte, e bine, atunci există un potențial de distorsionare a pieței interne. În fine, un alt motiv e credibilitatea Uniunii Europene. Dacă Uniunea Europeană adoptă legislație, o face tocmai pentru a avea mijloacele să o și implementeze. Cine e responsabil pentru uh, asigurarea implementării? A intervenit un acord interinstituțional recent în care cele trei instituții principale, Consiliul, Parlamentul și Comisia, recunosc că au responsabilitate comună. Și acest lucru a fost subliniat uh, și de Curtea Europeană de Justiție în hotărârea 99, Comisia versus Italia. statele membre ca actori cheie. Statele membre, potrivit tratatelor, trebuie să ia măsurile necesare pentru a asigura uh, îndeplinirea obligațiilor ce le revin prin tratate. Uh, și în alte politici se recunoaște acest lucru. Bună oară, legislația privind mediul, uh, articole din tratat care se referă la acest sector. Statele membre sunt implicate în procesul legislativ pentru a adopta legislația europeană. Uh, Consiliul este colegislator împreună cu Parlamentul, nu există nici o scuză, uh, nu se poate spune că Bruselul impune statelor membre o anumită legislație, fiecare stat membru, prin intermediul Consiliului, a negociat, a avut un cuvânt de spus în uh, întreaga legislație Totuși, cifrele ne arată că, practic, implementarea legislației rămâne o provocare. Avem aproximativ 840 de noi cazuri de netranspunere sau de transpunere incorrectă și aproximativ 800 de uh, proiecte pilot și 980 de noi cazuri de încălcare în fiecare an. Asta arată că statele membre nu își asumă responsabilitatea, nu implementează legislația europeană. Alte cifre ne arată care sunt tendințele. 2015 și 2016 ne arată că numărul cel mai mare de, numărul cel mai mare de încălcări și proiecte pilot europene s-au referit la mediu. De asemenea, transport sau piață internă dar în mod preponderent uh, se refereau la mediu. Și majoritatea problemelor uh, în 2015 se refereau la apă, uh, administrarea deșeurilor și calitatea aerului. În 2015 au existat 126 de încălcări ale legislației de mediu, în special în ce privește deșeurile eh, chimice și uh, contaminarea apei și aproximativ 19 în 2016. Sunt acțiunile uh, luate de comisie suficiente sau sunt doar vârful unui iceberg? Când citim alte rapoarte, bună oară, despre Grecia, unde au existat rapoarte sistematice din, rapoarte sistematice din partea cetățenilor sau a ONG-urilor, um, potrivit că au existat mereu probleme cu implementarea um, uh, legislației UE tendința în Grecia ar fi de a adopta decizii ce uh, legalizează a posteriori anumite construcții ilegale. Totuși, Comisia nu ia măsuri în astfel de cazuri. Poate Comisia nu are suficiente resurse pentru a, a uh, acoperi a, uh, pentru a acoperi toate aceste cazuri de încălcare. Și atunci, ce face Comisia? Comisia are drept sarcină monitorizarea și ameliorarea implementării legislației UE din 2000 încoace, aceasta a devenit o prioritate uh, în uh, comunicarea Comisiei despre guvernanță în 2002, 2007, 2008, 2010 și așa mai departe. De fiecare dată uh, s-a arătat această prioritate, dar a intervenit o schimbare în anii anteriori. Unul din cele trei obiective ale politicilor de implementare era reducerea um, cazurilor de încălcare. Noua comunicare privind o uh, politică de mai bună reglementare în 2015 și în 2016, în aceeași comunicare, s-a repetat acest lucru, Comisia consideră că există trei sectoare majore de prioritate. 1. Monitorizarea implementării legislației UE. 2 rezolvarea problemelor cu statele membre și 3. A lua măsuri de încălcare, infringement, atunci când e cazul. Revenim la comunicare din 2016, acolo se arată că vor interveni acțiuni atunci când acestea pot aduce o diferență reală, unde există priorități politice Uh, când există slăbiciuni sistemice în uh, statul membru. Comisia a mai spus că procedura de încălcare va fi declanșată fără a mai trece prin mecanismul uh, EU Pilot, cu excepția cazului în care acesta se poate dovedi util în speța respectivă. Deci, practic, a fost o revoluție în uh, politicile Comisiei și e important ca și Parlamentul să știe acest lucru. Și cu această nouă strategie a Comisiei, din uh, ultimele sale comunicări, există și alte elemente noi. De exemplu, Strategia a făcut un studiu privitor la costul punerii în aplicare asupra mediului. În studiu uh, se arată influența politicii de pune în aplicare și cât ar putea fi ea de ajutor uh, și în a economisi uh, cheltuirea banilor europeni. De asemenea, în ce privește o revizuire a punerii în aplicare în domeniul mediului, uh, se încearcă să se înțeleagă din ce motive statele membre nu pun în aplicare. Sigur, sunt multe probleme în punerea în aplicare a legislației de mediu și atunci uh, cred că e interesant ca uh, dincolo de ce de lucruri ușor de înțeles, mă rog, lipsa de coordonare între diversele niveluri, lipsa fondurilor, lipsa personalului, dar ce e important e că uh, nu există destule sisteme pentru a ne asigura că se respectă leg- legislația, că sunt probleme structurale, nu e vorba de doar un singur moment în care nu există voință din partea Comisiei sau a statelor membre și lucrurile s-ar putea schimba. Nu, dacă nu există sisteme care să asigure uh, respectarea legislației, atunci nici nu se va întâmpla nimic. Trebuie să ne asigurăm că există sisteme și sisteme de sancțiuni, de asemenea, statele membre, să ne asigurăm de punerea în aplicare. Deci, un alt motiv a fost cel că legislația nu are un nivel de calitate suficient. În 2010 Comisia a hotărât să uh, impulsioneze mai hotărât uh, îmbunătățirea calității legislației și a început cu o strategie pentru o mai bună reglementare. Uh, prin care fiecare legislație se adoptă doar după o evaluare de impact și apoi se continuă cu procesul așa numit refit, în care ă, ține cont de punerea în aplicare și impactul legislației, apoi Comisia a creat și noi platforme, cum ar fi ă, cea pentru a se asigura o mai, de o mai bună colaborare cu ă, celelalte instituții. Avem, iată, o platformă tehnică pentru cooperare privitoare la mediu, cu comisia, cu Comitetul Regiunilor, mă scuzați, um, Apoi Comisia adopt, adoptă un raport anual și uh, adoptă politici de punere în aplicare. Este sigur politica uh, adoptării procedurilor de încălcare. Vom reveni aici. Este și un nou proiect pilot, dar acum trec mai departe uh, la rolul Parlamentului European, care sigur are un rol foarte important de jucat pentru că are puterea de control Eh, el poate așadar controla ceea ce face Comisia și e colegiuitor și se asigură că până în aplicare a legislației europene eh, se și întâmplă. Dar poate acționa mai eficient. De exemplu, mm. <clears throat> rolul Parlamentului European e foarte important pentru democrație, dar câteodată nu ajută la continuitatea transmiterii mesajelor, pentru că se schimbă componența Parlamentului. De aceea are ca sursă de informație studii sistematice Și atunci trebuie să existe un departament politic care să aibă rolul de a asigura continuitatea, ca toți membrii Parlamentului să aibă acces la o sursă continuă de informații în legătură cu situația din statele membre. Bun, cred că sistemul uh, actual prin care Parlamentul joacă rol funcționează și a dus și la dezvoltarea de elemente suplimentare, cum ar fi rapoarte din proprie inițiativă și Acestea sunt foarte de ajutor, dar uneori uh, intervin tardiv. Și atunci Parlamentul European poate ar trebui să se gândească la uh, aș maximiza impactul propriilor acțiuni, dacă aceste rapoarte din proprie inițiativă ar putea să beneficieze de o procedură accelerată, de exemplu, uh, Există un raport privitor la prea în aplicare a directivei privitoare la responsabilitatea de mediu. Comisia deja e la stadiul în care își pune în aplicare acțiunile privitoare la REFIT. Deci rezoluția a fost utilă, însă a venit tardiv. Alte acțiuni pe care le întreprinde Parlamentul nu e doar ca urmare a raportului anual, ci Parlamentul reprezintă cetățenii, așadar primește petiții din partea acestora. Și trebuie să ne gândim la uh, numărul de petiții necesare pentru a declanșa o acțiune din partea Comisiei Europene. Eu Consider că rolul Comisiei dumneavoastră este unul deosebit de important. Însă impactul poate fi îmbunătățit dacă se poate monitoriza fiecare, comisie, eh, fiecare petiție care i s-a dat curs de către Comisia Europeană și dumneavoastră ați putea să încercați să primiți mai multe informații legătură cu ceea ce s-a făcut ca urmare a petiției, să uh, țineți la curent și petiționarul uh, care să știe exact ce se întâmplă cu cazul lui. În toate aceste domenii lucrurile pot fi îmbunătățite, cred eu. Acum, în legătură cu cetățenii europeni, uh, ei sunt și ei foarte importanți în asigurarea în aplicare a legislației. Articolul 10 al Tratatului privind la Uniunea Europeană uh, vorbește despre democrația participativă, este declarat acest principiu și atunci, conform lui, cetățenii sunt încurajați să trimită informații uh, către instituțiile europene uh, privitoare la diverse mm, domenii de interes ce privește punerea în aplicare a legislației europene. Mm, pentru moment, în 2016, de fapt, eh, se înregistrează o creștere a numărului de plângeri. Iată, a crescut numărul față de 2011, an în care oricum vorbim despre o cifră importantă. It's not clear is what the, the impact of those three... Acum nu este clar care este impactul acelor mai bine de 3.000 de plângeri înregistrate în 2016. Comisia uh, le consideră ca o sursă fundamentală de informații, însă sublinează faptul că cetățenii trebuie să înțeleagă care este scopul procedurii de infringement se spune că scopul acesteia e de a reliefa chestiuni uh, de principiu și uh, principiul de natură generală. Poate că Parlamentul pune sub semnul întrebării această declarație. De ce trebuie ca o procedură de infringement să se refere doar la chestiuni de natură generală. De deci ce nu poate fi uh, considerată o asemenea procedură ca un instrument de monitorizare, de exemplu, să vedem ce se întâmplă cu problema în dreptului mediului și ar fi interesant cum sunt înțelese aceste chestiuni de natură generală, de principiu și care, cum sunt interpretate de către Comisie. Dacă ne gândim la implicarea cetățenilor europeni sau a petiționarilor, în anii 80 și 90, Comisia avea un dialog mult mai apropiat cu petiționarii. Am fost și eu angajată pentru scurt timp a Comisiei și știu despre ce vorbesc. Când se înregistra o plângere, comisia lua legătura cu petiționarul, încerca să obțină mai multe informații, deci exista un dialog uh, strâns cu uh, persoana respectivă. Pentru moment, din păcate, lucrurile s-au schimbat față de anii 80 și 90. Nu există reguli obligatorii, mm, însă reclamantul este menținut cumva în așteptare după ce își trimite plângerea Comisia ia cunoștință de plângere, îl științează în legătură cu primirea ei și apoi trebuie să îl țină la curent pe reclamant în legătură cu toate măsurile procedurale, dar nu întotdeauna se respectă această uh, procedură. Uh, perioada anchetei și perioada până când se ia o decizie de mm, închiderea cazului sau trimiterea unei scrisori oficiale nu ar trebui să depășească un termen de un an. Însă, din cele 3783 de plângeri care au fost înregistrate în 2016, doar 270 au declanșat uh, practic, pilot la nivel uh, european. În raportul Comisiei se vorbește despre 3026 au fost închise, 3026 de asemenea reclamații. Oricum, din 3783 de plângeri, 2000, doar 270 au declanșat uh, acțiuni la nivel european. Comisia consideră că Multe din acestea nu au fost de competența mm, instituțiilor europene sau uh, nu erau acoperite de legislație europene. Mie mi se pare o cifră foarte mare. Însă aici se opresc informațiile din raportul anual, deci poate e nevoie de informații suplimentare. And the European Parliament, um, while is asking... Parlamentul uh, uh European uh, cere în rezoluția sa să se adopte un regulament uh, prin care să se stabile, stabilească regulile de procedură administrativă in, și inclusiv regulile de încălcare. Parlamentul în următorul raport ar putea cere mai multe informații din partea Comisiei Europene. Procedura de transpunere. pune și ea probleme. o serie de cazuri de încălcare. Vorbim de 719 cazuri de încălcare pentru întârziere în transpunerea legislației. Okay. Um, I'll try to go to the main points then. Um, nu mai am mult timp la dispoziție, încerc să uh, reduc uh, prezentării. Deci comisia examinează calendarul transpunerii legislației europene și modul în care legislația este transpusă, dacă e transpusă corect. Deci face studii de conformitate, are tabele de corelație. Asta trebuie să fie responsabilitatea statelor membre, pentru că ele comunică informațiile pe viitoare transpunere către comisii și atunci ar fi mai ușor ca statele membre să comunice ce anumite prevederi sunt transpuse în legislația internă, din care anume directivă. Realitatea este însă alta, și anume Consiliul, în mod sistematic, a, nu și-a asumat obligația a, ca statele membre să și procedeze în acest fel. Comisia, deci, întreprinde studii sistematic în uh, modul în care se efectuează transpunerea, însă aceste studii nu sunt făcute publice. Sunt considerate ca fiind confidențiale, pentru că sunt uh, esențiale pentru deschiderea unor potențiale viitoare mm, proceduri de încălcare. Însă ele fac subiectul acestui la informație. Sunt și analize ale legislației publice la nivel UE și la nivel național și Comisia Uh, are apanajul uh, uh, deciziei de a utiliza sau nu aceste studii. Acestea se fac de, de consultanțe externe în mod normal, deci Comisia nu trebuie neapărat să fie de acord cu ele sau să întreprindă ceva ca urmare a acestor studii. Deci Parlamentul European ar putea să se asigure că mm, Comisia are resurse suficiente ca să continue să facă studiile și uh, Uh, verificarea de conformitate până când statele membre mm, sunt de acord să le trimită ele însele. Și atunci Parlamentul poate face presiuni ca mm, Comisia Europeană să facă publice aceste studii, ca să se cunoască mai bine problemele referitoare la punerea în aplicare. And I would like to, to maybe finish with... Um... Aș încerca să închei spunând câteva cuvinte în legătură cu procedura de infringement. Uh, procedura de încălcare. E clar că tendința e de a se reduce această procedură de încălcare. Se recunoaște clar că procedura de încălcare totuși este eficientă și are efect la nivelul statelor membre, însă nu are prevederi obligatorii din punct de vedere juridic în legătură cu respectarea ei. Ședinta roagă vorbitoarea să încheie prezentarea. I think the European Parliament... Cred, uh, așadar, spune vorbitoarea, că Parlamentul European trebuie să ceară Comisiei Europene să fac o propunere pentru a se asigura că există reglementări obligatorii în această procedură. Care reacție spontană, uh, trebuie să spun că nu sunt deloc de acord cu ce ați spus. Adică faptul că acțiunile pe care Parlamentul uh, le lansează sunt în scădere. Păi cum așa ceva? Noi suntem singurii care suntem proactivi într-un dialog activ cu Comisia Europeană. Și evident că procedurile de infringement ar trebui să fie cât se, pute, cât se poate puține. Pentru că, pentru că probleme trebuie rezolvate înainte să se ajungă la infringement. De ce, de ce să târâm statele membre în, în instanțe când putem rezolva problemele mai devreme? la pagina 24, înainte de paragraful 1, 2, 4. Aici uh, cred că ar trebui să verificăm foarte, foarte amănânțit această teză. Pentru că Parlamentul European și această comisie a Parlamentului European uh, desfășoară foarte multe vizite de documentare, de informare, uh, avem, formulăm multe întrebări orale și chiar dacă nu toate acțiunile noastre sunt urmate de eh, proceduri de infringement. Eh, mă bucur foarte mult de fapt că eh, sesizările noastre se rezolvă înainte să se ajungă în proceduri de infringement. Și acum dau cuvântul reprezentantului Comisiei, René Sloces. Uh, good afternoon, uh, Madam Chair, honourable members, Ms. Balastreros. Uh, Doamnă președinte, doamne și domnilor, vă mulțumesc pentru studiul pe care l-ați prezentat. Arată progresele realizate recent în ce privește o mai bună monitorizare și implementare a legislației europene. Transpunerea efic eficace a Uniunii Europene Practic, uh, este o acțiune de care beneficiază uh, toată lumea în Europa și garantează uh, egalitatea de drept în Europa. Deci să ne asigurăm că legislația europeană este implementată este, până la urmă, principalul nostru obiectiv. Anul acesta au avut loc evoluții semnificative în ce privește o redefinire a abordării strategii a o redefinire a strategiei Comisiei Europene vis-a-vis -vis de mai bună implementare a legislației. Și cred că studiul dumneavoastră reflectă tocmai aceste ameliorări. Politica privind, de, de, privind infringementul a devenit tot mai um, bine uh, conturată, tot mai uh, uh, bine determinată, astfel încât um, Comisia, prin acțiunile pe care le lansează, să poată avea un real impact. Um, pentru prima dată, comunicarea Comisiei uh, stabilește niște priorități uh, și uh, măsuri pentru viitor. Vom investiga mod foarte prompt toate cazurile în care statele membre nu reușesc să implementeze sau implementează greșit legislația europeană, ori nu respectă jurisprudența Curții Europene de Justiție Vom reacționa așadar într-o manieră foarte viguroasă. În același timp, uh, uh, vom interveni ori de câte ori uh, instanțele la nivel național nu vor recunoaște prevalența dreptului european vis-a-vis -vis de eh, legislația națională. Evident că nu putem eh, urmări prin anchetele noastre eh, toate cazurile de infringement și nu putem lansa proceduri de infringement în toate cazurile de încălcare. Dar asta nu înseamnă că ne vom abate de la obiectivul nostru major. În cazuri de multe ori um, uh, cazurile individuale, specifice de încălcare a aplicării uh, legislației europene pot fi rezolvate în alte instanțe. Dar pentru asta este nevoie de o protecție uh, juridică, de garanții procesuale. Și cred că există multe alte instanțe, nu doar Comisia Europeană, care se pot ocupa de aceste chestiuni odată ce există reguli foarte clare ale jocului Apreciem uh, uh, faptul că dumneavoastră încurajați ca și cetățenii și oamenii de afaceri, mediul de afaceri, să semnaleze um, uh, nereguli prin petiții, prin reclamații pe care le depun în legătură cu posibilă situație de infringement. Totuși, procedura de infringement nu trebuie să fie un fel de cale de atac a unor indivizi nemulțumiți de modul în care se aplică o anumită legislație în țara lor. Dar Vom continua să tratăm și cazuri în care o reclamație, o plângere in, eh, individuală atrage atenția asupra unei eh, probleme sistemice într-un stat membru, atunci când nu vor exista mecanisme mai bune pentru a interveni. Unele chestiuni individuale probabil vor fi, îndrumat, vor fi îndrumate uh, cu tot dosarul către instanțe care sunt mai măsură să rezolve aceste probleme. Totuși, uh, uh, credem că este nevoie de un comportament administrativ pertinent în relația cu cetățenii noștri și avem nevoie de o, un mecanism administrativ care să corespundă nevoilor și exigențelor populației. Vrem să consolidăm drepturile uh, reclamanților și vom uh, informa de acum încolo uh, reclamanții în mod proactiv în legătură cu evoluția reclamației pe care au despus-o. În trecut n-am, mai, n-am făcut-o așa. Încerc să sar peste tot ce nu este esențial. Există un nou cadru de reglementare în vigoare pentru protejarea uh, poziției uh, reclamantului în proces, procedura de infringement. Deci, iată că suntem angajați să garantăm drepturile uh, cetățenilor și mediului de afaceri, să garantăm canale de comunicare și reguli care să ducă la o mai bună administrație. Eh, acestea fiind spuse, nu cred că o nouă legislație ar avea valoare adăugată, dar vom coopera și mai strâns cu statele membre, astfel încât eh, cetățenii, mediul de afaceri să aibă suficiente informații, să aibă acces la informații, să aibă acces la căi de atac, să își poată exercita drepturile. Înțeleg că vreați să și încheiați, că ați făcut o pauză destul de lungă. Din păcate, nu mai avem interpretare decât pentru câteva minute și um, trebuie să mai abordăm și alte probleme. Spuneam, doamnă președinte, că ne-am ajutat uh, politicile, ne-am, uh, ne-am îmbunătățit, ne-am ameliorat sistemul de, de, de stimulente pentru statele membre pentru ca acestea să se achite mai ușor și mai repede de obligațiile lor de transpunere a legislației europene. Ehm, de asemenea, ehm, am individualizat ehm, metodologia de lucru. Apreciem așadar studiul și rezultatele, concluziile sale. Acum, în legătură cu cifrele găsite acolo, numărul numărul de, de proceduri de încălcare menționat în studiu este doar o exemplificare, nu este o, nu este o situație exhaustivă prezentată acolo. Acolo se spune că în principiu nu avem uh, tendința, nu avem obiceiul de a dialoga cu reclamantul uh, Totuși, eh, raportul din 2016 arată foarte clar cum am soluționat și cum am încheiat toate eh, cazurile. Și că atunci când, ori, ori de câte ori când avem intenția de a închide o procedură, eh, evident comunicăm acest lucru în mod proactiv și reclamantului pentru ca să există o egalitate în informare. Deci în concluzie, poziția Comisiei este ușor diferită de cea a Departamentului de Politici. Uh, ați uh, solicitat uh, rolul, spo- rolul sporit privind monetarizarea implementării legislației europene. Aici suntem de acord cu dumneavoastră. Pentru că noi supraveghem nu doar punerea în aplicare, ci și conformarea în transpunere cu jurisprudența Curții Europene de Justiție. Totuși există limite vis-a-vis -vis de cât de departe putem merge uh, cu, cu mai bună guvernare și transparența în acest uh, proiect, proces. Uh, de pildă, spețele care sunt discutate în fața Curții Europene de Justiție trebuie să fie discutate în condiții de confidențialitate. Am prevăzut însă măsuri pentru ameliorarea transparenței materie procesuală. Avem un website foarte bun pe care publicăm uh, toate aceste informații și există motoare de căutare uh, foarte bune care ajută pe cei interesați să afle toate informațiile în legătură cu procedurile de infringement. Uh, în ce privește uh, cazurile uh, formale, uh, să știți că am uh, crescut transparența prin uh, comunicarea publică uh, în, încă dinaintea declanșării procedurii propriu-zise, prin notificările pe care le emitem statelor membre. Dacă o procedură de infringement este în curs de derulare, um, facem de asemenea referiri la calendarul prevăzut pentru uh, rezolvarea speței. Deci uh, împărtășim, doamnă președinte, interesul și uh, intenția dumneavoastră pentru o mai bună monitorizare a implementării legislației UE și vom continua să colaborăm cu Parlamentul pentru o ameliorare a situației. Mulțumesc! We have și noi ne-am bucurat de o cooperare sporită cu Comisia Europeană pe diferite teme. Uh, și ne bucură faptul că în urma multor din, multora dintre aceste contacte n-a fost nevoie să declanșăm proceduri de infringement. Domnule Marias, văd că ați cerut cuvântul. Uh, I have two minutes or... Cât îmi dați? Două minute? Intervenție fără microfon. καταρχάς είναι ενδιαφέρουσα. Mulțumesc. Mai întâi, uh, mulțumesc pentru prezentarea studiului. Cred că rezultatele sale sunt uh, foarte interesante și cred că ar trebui să ne să afectăm mai mult timp noi deputații pentru a reacționa uh, la acest studiu. Aș avea acum de menționat câteva cuvinte, câteva observații legătură cu um, așa numitele memoranda Uh, încheiate între Comisia Europeană și Grecia, pentru că și aici este uh, vorba până la urmă de proceduri de încălcare. De fapt, este vorba de uh, niște cerințe formulate de creditorii Greciei, unele condiții care au fost impuse pur și simplu cu forța Greciei. Este vorba de multe măsuri, de de reducerea cheltuielilor bugetale în domeniul social, în domeniul sănătății, educației. Deci este vorba clar de încălcarea prin aceste măsuri a unor drepturi fundamentale care sunt consacrate prin Cartea Fundamentală a Drepturilor Omului. Da? Deci sunt foarte multe măsuri menționate acolo care contravin drepturilor fundamentale, care limitează dreptul de proprietate, au fost uh, specificate în aceste memorandumuri, memorandumuri uh, măsuri de confiscare uh, simplificată. Da? Deci eu am abordat în mod repetat aceste chestiuni și Comisia întotdeauna mi-a spus, a, noi nu știm nimic pentru că aceste declarații de intenție nu se supun uh, dreptului uh, comunitar și de aceea comunia, com, Comisia nu poate uh, interveni. În același timp, însă, Comisia recunoaște că legislația Eh, Elena trebuie să eh, eh, transpunând aceste, aceste memorandumuri, nu, nu transpune de fapt legislația europeană. Până la urmă, situația e foarte simplă, nimeni nu protejează cetățenii greci Uh, noi am primit sute de petiții din partea cetățenilor eleni, uh, Comisia întotdeauna a spus, noi nu știm nimic. Deci tema este foarte dificilă și aș fi vrut să uh, abordăm chestiunea mai în detaliu, dar această temă serioasă nu poate fi rezolvată în acest timp atât de scurt. Aș ruga însă ca și aceste aspecte ale transpunerii și monitorizării legislației europene să fie avute în vedere. Da? 30 de secunde dacă mai dați, vă rog, doamnă președinte. Deci, comisia trebuie să ancheteze și să reacționeze la toate uh, încălcările dreptului european. Numai că comisia face parte și din renumita troică, care a pus anumite condiții Greciei. Și dacă Grecia nu îndeplina acele condiții, nu primea bani. Deci, până la urmă, este vorba de uh, aplicarea uh, prioritară a uh, cerilor uh, Eh, creditorilor, numai că creditorii Greciei nu mai sunt, eh, nu sunt eh, gardienii tratatelor. Și aici apare o situație de conflict. Mulțumesc, spune doamna președinte, care mulțumește tuturor pentru această primă parte de dimineața a dezbaterilor. Ne revedem la 3 și 30 în sesiune comună cu Comisia AFCO. Asistenții dumneavoastră vă vor spune în ce sală exact ne vom întâlni. Undeva în sala, în clădirea PHS. Poftă bună!